Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo con la parte riguardante le uh, informazioni. Bună ziua. Putem să ne reluăm lucrările, începând cu recomandările coordonatorilor care s-au întrunit aseară la ora 18. Să începem cu Afganistanul. Coordonatorii au hotărât să solicite un aviz având în vedere de uh, acest punct, domnul uh, Gaier va redacta acest aviz. Am cerut uh, să fim informați în ceea ce privește ceea ce s-a făcut asupra Afganistanului în legislatura precedentă și am acceptat să punem întrebări Comisiei Europene uh, în ceea ce privește gestiunea fondurilor europene destinate Afganistanului. Coordonatorii vor cere, de asemenea, Comisiei să îi furnizeze informații cu privire la anumite cazuri relevate de OLAF uh, legate de Afganistan și să furnizeze date comparative cu privire la cheltuierile pentru proiecte finanțate de uh, Uh, Uniunea Europeană și de alte organizații internaționale în Afganistan. Toate acestea în urma informațiilor uh, foarte grave care ne-au provenit din partea domnului Harlachi. S-a subliniat importanța organizării unei uh, întâlniri cu Comisia și cu OLAF, o întâlnire cu ușile închise, pentru a discuta despre acest subiect. Am vorbit și despre reuniunea din Italia din 25 octombrie, am hotărât să efectuăm anumite modificări în proiectul de program care a fost redactat de către secretariat. Este vorba în special despre vizitarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. Îl vom uh, audia și pe procurorul antimafia din Italia și vom analiza utilizarea fondurilor uh, comunitare de către mafie și uh, uh, criminalitatea organizată. Organizația FLER a cerut să folosească hemiciclul Parlamentului European cu ocazia zilei consacrate luptei împotriva corupției pe 9 decembrie. Este vorba despre o întâlnire la care vor participa peste 700 de persoane și noi am hotărât să uh, lăsăm această decizie la latitudinea președintelui uh, Parlamentului, considerând că emiciclul nu ar trebui să găzduiască decât manifestații instituționale. În ceea ce privește punctul diverse, Împreună cu Secretariatul Comisiei pentru Bugete vom uh, fixa un termen pentru depunerea amendamentelor la uh, proiectul de modificare a regulamentului uh, financiar pentru ca raportorul să poate să-și facă uh, munca în tihnă. Raportorii au cerut ca uh, raportul cu privire la OLAF, raportul OLAF cu privire la Afganistanul să fie disponibil și de asemenea s-a hotărât să-l invităm pe domnul Șefcovici, însăcinat cu afacerile interinstituționale, și uh, cu personalul, să-l invităm pentru a vorbi despre monitorizarea personalului și despre codul de conduită al comisarilor. Aceasta ar fi darea de seamă a reuniunii coordonatorilor de aseară și cerem a, și acum începem a doua parte acestei dimineți, audierea cu privire la transparența fondurilor structurale, destinatari și beneficiari. Subiectul acesta interesează îndeaproape Comisia pentru Control Bugetar. La începutul mandatului nostru, acum un an, am uh, abordat uh, cu multă hotărâre această chestiune a transparenței, pentru că ne-am dat seama că fondurile acestea sunt esențiale pentru politica de coeziune a Uniunii Europene esențiale pentru politica de dezvoltare economică și sunt esențiale pentru a lupta împotriva șomajului, care este adesea un șomaj de masă în Europa. În plus, ă, trebuie să avem o politică de toleranță zero ă, față de fraude, față de corupție, obiectivul fiind să ne asigurăm că cheltuielile publice nu sunt în slujba criminalității organizate. Să ne asigurăm că criminalitatea organizată nu afectează gestionarea acestor, acestor fonduri și nu uh, prejudiciază atingerea obiectivelor uh, acestor uh, fonduri. Ne bucurăm că am putut organiza această audiere și uh, le mulțumim pentru uh, prezență invitațiilor noștri, în special uh, domnilor Uh, Jerry Brito și domnului Devane de la Washington ne vor vorbi despre eforturile făcute în țara lor în uh, ceea ce privește transparența fondurilor publice. Pentru că și în Statele Unite este vorba despre sume enorme și miza este aceea protejarea intereselor contribuabililor. Ieri am vorbit despre o problemă importantă în Europa și anume absența încrederii cetățenilor în instituțiile europene, Or, această lipsă de încredere se datorează adesea proastei gestiuni a fondurilor publice. Îi urez bun venit de asemenea doamnei uh, Pelegrin de la Centrul pentru Studii Industriale de la Milano și urez bun venit doamnei uh, Maternova, care este director general adjunct pentru dezvoltare, coordonare și comunicarea uh, politicii de coeziune în cadrul Direcției Generale Regio și mulțumesc pentru prezență și membrului Curții de Conturi. Aș vrea să insist uh, asupra importanței activității Curții de Conturi. Curtea de Conturi este um, esențială pentru controlarea veniturilor și cheltuierilor publice ale Uniunii Europene. Aș vrea să trec în revistă programul zilei de astăzi. Vom da cuvântul mai întâi raportorului, domnului Liberațchi, care, căruia îi mulțumesc de pe acum. El um, uh, va asigura președinția acestei audieri, după care vom da cuvântul uh, invitaților pentru circa 20 de minute și vom avea la dispoziție 30 de minute pentru a pune întrebări și pentru a avea un schimb de opinii. Voi da apoi cuvântul celorlalți uh, uh, vorbitori și sper că această dezbatere va fi utilă. Îi dau cuvântul în continuare domnului Liberațchi, raportorului, care va vorbi despre transparența fondurilor structurale, beneficiari și destinatari, un subiect de maximă uh, importanță. În Conjunctura economică actuală îmi face o deosebită plăcere să fac o pre, o, un discurs introductiv la această audiere. Discuțiile asupra transparenței nu sunt noi. Uniunea Europeană a lansat inițiativa europeană pentru transparență în 2005. Însă, așa cum se întâmplă în general cu astfel de inițiative, dezbaterea se purta deja de mulți ani. Una dintre cele patru componente ale inițiativei este creșterea transparenței uh, cheltuielii fondurilor uh, publice pentru a se reduce dezechilibrele din Uniunea Europeană. Și este un subiect pe care cred că îl va menționa doamne, doamna Pelegrin. Este vorba despre transparență în privința lobby-ului și accesul uh, publicului la documente. E vorba de asemenea despre utilizarea fondurilor pentru a aplica și a dezvolta obiectivele Uniunii Europene. Statele Uniunii Europene trebuie să um, înființeze sisteme de control pentru a asigura respectarea standardelor. Însă nu întotdeauna există informații uh, cu privire la folosirea fondurilor. Aceste informații sunt importante pentru ca cetățenii să-și facă o idee în privința cheltuielilor fondurilor și pentru a se implica în consultările cu privire la utilizarea fondurilor. Precizia acestor informații protejează Uniunea Europeană și protejează, pe, și protejează instituțiile de uh, Uh, informațiile false din presă cu privire la utilizarea fondurilor. Uniunea Europeană numără 27 de state membre și aproape tot atâtea limbi oficiale și uh, Uniunea Europeană are provocarea de uh, a asigura transparența într-un mediu multicultural. În Statele Unite la prima vedere, complexitatea este mai mică, însă sunt convins că provocările lor sunt la fel de mari. Fondurile structurale înseamnă sute de miliarde de euro. Inițiativa Europeană pentru Transparență acoperă toate domeniile în care se cheltuiesc fonduri. Așteptăm cu nerăbdare intervenția domnului Devane cu privire la Consiliul pentru redresare, responsabilitate și transparență. Dorim să aflăm cum funcționează sistemul american și să vedem cum, uh, ce anume putem învăța din acest sistem. Cu toții ne confruntăm cu provocarea de a asigura un model de transparență care să poate fi aplicat în toate domeniile în care se cheltuiesc fonduri publice. O altă problemă de care ne lovim este aceea că există mari diferențe în ceea ce privește standardele aplicate între țări și regiuni. Aștept aceea cu nerăbdare intervenția doamnei Pelegrin, deoarece sunt convins că ne va da informații utile și exemple în ceea ce privește felul în care această inițiativă a afectat uh, politicile și îl vom asculta de asemenea pe reprezentantul Direcției Generale Regio. Mă bucur de asemenea că îl vom putea asculta pe domnul Brito în ceea ce privește folosirea tehnologiilor internetului pentru a facilita accesul cetățenilor la informații. Ne veți uh, vorbi despre responsabilitate și despre externalizarea spre public pentru ca a, a, informațiile să fie accesibile. V îi vom asculta și pe reprezentanții Curții de Conturi și salut prezența membrilor Curții de Conturi astăzi. Ne bucurăm foarte mult să îi avem printre noi și apreciem faptul că uh, Uh, sunt reprezentanți, reprezentați astăzi. Cu toții suntem contribuabili și ne așteptăm ca organizațiile și persoanele care beneficiază de fonduri publice să difuzeze informații cu privire la fondurile primite. Pe de altă parte, știm că trebuie să se ajungă la un echilibru între această necesitate de divulgare a informațiilor și protecția uh, vieții private. Sper că această audiere ne va permite să învățăm din uh, bunele practici legate de transparență și programele legate de finanțările publice. Dorim de asemenea să aflăm despre zonele în care e nevoie de eforturi sporite pentru a se atinge nivelul de transparență pe care ne-l dorim. Aș uh, vrea să aud uh, ce s-a făcut în Statele Unite și aștept cu nerăbdare schimbul de opinii în ceea ce privește transparența, transparența care este esențială pentru a spori responsabilitatea care, la rândul ei, este esențială pentru asigurarea credibilității organizațiilor noastre. Mulțumesc uh, de pe acum uh, secretariatului care a permis uh, organizarea acestei sesiuni. Vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc și președintelui. Vă mulțumesc, domnule Liberațchi. Este vorba despre chestiuni foarte delicate fondurile structurale pentru perioada 2009-2013 depășește 300 de miliarde de euro. Consiliul Responsabilitate și Transparență, creat de domnul Obama, are un rol foarte important în Statele Unite pentru că controlează cheltuirea a 787 de miliarde de dolari. Consiliul acesta, însărcinat cu responsabilitatea și transparența, studiază transparența colectării fondurilor, fraudele, risipa, proasta gestiune. Și aș vrea să spun, de asemenea, după cele spuse de domnul Liberațchi, că este important ca cetățenii să poată avea acces pe internet la lucrările acestei uh, conferințe pentru ca cetățenii să uh, afle cum se gestionează fondurile publice. Avem nevoie de o mai bună coordonare a utilizării fondurilor. E nevoie de o utilizare Uh, clară pentru public. Trebuie să înțelegem cum funcționează acest Consiliu în Statele Unite și îl rog așadar uh, pe domnul Devanez să intervină. El a fost numit uh, de președintele Obama pentru a prezida acest, acest Consiliu care se ocupă de cheltuirea acestui fond de 787 de miliarde de euro, de dolari, pardon. Domnul Devane a coordonat uh, în trecut uh, o anchetă publică anticorupție care a dus la condamnarea lui Jack Abramov la Washington. Îi mulțumesc pentru participarea la reuniunea noastră de astăzi cu privire la gestiunea fondurilor structurale și uh, am dorit să, îi, uh, să aflăm care este experiența sa în ceea ce privește transparența și uh, utilizarea fondurilor publice. I'd like to thank Bună dimineața, doamnelor și domnilor, onorați membri ai acestei comisii. Vreau să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a vorbi astăzi în fața dumneavoastră. Lucrez pentru Guvernul Statelor Unite de aproape 40 de ani și în, timpul, în acest răstimp um, am avut de multe ori posibilitatea de a vorbi în fața membrilor Congresului Statelor Unite. Este însă pentru prima dată când apar în fața Parlamentului Uniunii Europene și voi avea privilegiul de a vorbi despre transparență, responsabilitate uh, și responsabilitate și guvernanța acestora. Transparența și um, responsabilitatea sunt două subiecte care m-au interesat întotdeauna. De aceea, când președintele Obama m-a numit ca președinte al Consiliului pentru Redresare Economică, Transparență și Responsabilitate, în februarie 2009, am fost foarte onorat realizat, uh, pentru că um, și astfel în ultimele 17 luni ale activității mele m-am ocupat de această sarcină foarte importantă. După cum, mulți, uh, după cum știu mulți dintre dumneavoastră, um, acest consiliu a fost înființat uh, în baza proiectului de lege privind redresarea economică în anul 2009. Acest uh, proiect de lege a fost un răspuns la criza economică din Statele Unite. Acest proiect de lege are trei um, obiective pe care le urmărește și anume să creeze noi locuri de muncă și le păstreze pe cele deja existente, să încurajeze activitatea economică și investițiile pe termen lung și de asemenea să încurajeze um, niveluri nemai întâlnite de transparență și responsabilitate în ceea ce privește cheltuirea banilor publici. Astfel uh, au luat naștere cele două misiuni de care trebuie să se ocupe acest Consiliu. Această dublă misiune este de a înființa și de a păstra un uh, site de internet care să fie ușor utilizabil și um, al cărei obiectiv este de a arăta cetățenilor cum sunt cheltuiți banii pentru redresarea economică și de asemenea de a coordona uh, și de a controla supravegherea celor 787 de miliarde de dolari. Uh, astfel uh, se poate preveni frauda, risipa și abuzul. Președintele m-a numit pe mine președinte, iar doi inspectori generali suplimentari um, se adaugă celor 10 pentru a um, celor 10 care au fost prevăzuți prin lege pentru și astfel se formează Consiliul din 13 membri. Noi trebuie să coordonăm supravegherea acestor fonduri, iar uh, puterea pe care o avem este de a supraveghea modul de funcționare în care se cheltuiesc banii. În mod specific, Consiliul poate să supravegheze și să revizuiască modul în care se cheltuiesc um, acești bani care provin din pachetul de stimulare economică și acest lucru se realizează în colaborare cu inspectorul general. De asemenea, transmit somații pentru a putea să se realizeze acest audit. De asemenea, uh, se uh, organizează um, audieri publice uh, și um, se transmit somații, recunosc faptul că ceea ce spun este tradus în 15 limbi. De aceea aș vrea să explic termenul de inspector general pentru cei care nu sunt familiarizați cu această funcție. Uh, Inspectorul general uh, din Statele Unite trebuie să sporească um, economia și eficiența guvernamentală și să descopere frauda, risipa și abuzul. Majoritatea inspectorilor generali sunt numiți de către președintele Statelor Unite. Ei au um, niște sarcini foarte clare. Trebuie să supravegheze auditul și anchetele care se referă la programele um, particulare ale departamentelor lor, de asemenea să ofere leadership și coordonare și să recomande politici pentru um, activitățile uh, care sunt desemnate să promoveze economia, eficiența, efectivitatea în administrarea programelor guvernamentale. Uh, inspectorii generali uh, se preocupă de identificarea fraudei risipei și examinează aceste activități frauduloase sau um, conduc um, investigații criminale. Acest proiect de lege privind redresarea sugerează că inspectorul general um, și alte entități de supraveghere să minimizeze riscurile inerente în distribuirea unei, uh, și în cheltuirea unei asemenea sume de bani și să maximizeze oportunitățile de a preveni frauda și risipa, chiar înainte ca aceste acțiuni și incidente să aibă loc această modificare de la uh, încercarea de a preveni frauda și risipa um, reprezintă o transformare semnificativă și face parte din acest proces privind responsabilitatea. Mă bucur foarte mult să vă spun că s-au înregistrat progrese importante pe această direcție. Iată cum funcționează acest sistem pe trei planuri. Primul plan implică analiștii Consiliului care lucrează la centrul uh, privind uh, operațiunile de redresare de la Washington, sortează datele uh, referitoare la beneficiarii cu risc major. Acest uh, proces de screening uh, ne ajută să aflăm anumite informații. În felul acesta ne asigurăm că anumite activități sunt realizate doar de entitățile autorizate. De exemplu, analizăm care sunt factorii de risc, precum adrese um, comerciale frauduloase sau un trecut um, cu incidente uh, de fraudă și așa mai departe. În felul acesta putem să observăm care este situația. A doua, al doilea plan se referă la software-urile uh, dezvoltate de curând. Acestea sunt instrumente care ne ajută să um, identificăm relațiile uh, de fraudă și um, factorii uh, de risc major. În felul acesta se face o analiză holistică, putem observa tot ceea ce este suspicios și uh, se declanșează un sistem de alarmă rapidă. Al treilea plan este um, folosește rezultatele celor două prime modele. În felul acesta se uh, dezvoltă instrumente de managementul resurselor pentru a se asigura o supraveghere a comunității. De exemplu, am uh, creat niște hărți care prezintă acele ținuturi din Statele Unite care sunt lovite cel mai puternic de recesiune. În felul acesta se observă și care sunt zonele de risc. Um, ținem cont de asemenea de sugestiile făcute prin telefon, uh, prin linia de hotline, um, pentru a putea preveni frauda, risipa și abuzurile. Această metodologie uh, ne permite să ne concentrăm resursele umane acolo unde este cea mai mare nevoie. Succesul și responsabilitatea misiunilor noastre um, au la bază educația și conștientizarea și, de asemenea, um, este nevoie ca resursele umane să fie concentrate acolo unde este cea mai mare nevoie. cetățenii au posibilitatea de a urmări uh, modul în care sunt cheltuiți banii pe uh, site-ul de internet recovery.gov. Prin uh, acest mod de supraveghere uh, putem să identificăm uh, unde există riscul de fraudă înainte ca aceasta să aibă loc. Publicul american este astfel angajat în acest proces și ne ajută să ne îmbunătățim uh, site-ul de internet. Pentru că acest uh, lucru în comun reprezintă un instrument puternic, ne ajută să depășim această perioadă turbulentă. Acum aș vrea să schimb vitezele și să vorbesc des- cu dumneavoastră despre alt subiect, ce anume modul în care se poate asigura transparența. Acest proiect de lege privind redresarea economică um, presupune să se știe modul în care cei care beneficiază de fonduri publice cheltuiesc acești bani. De aceea noi am uh, înființat un website de colectare a datelor și cei care primesc banii trebuie să um, raporteze trimestrial modul în care au făcut acest lucru. Acest website este www.federalreporting.gov. Astăzi este posibil pentru americani să se uh, înregistreze pe recovery.gov, să își treacă acolo codul poștal și în felul acesta să afle uh, modul în care um, au fost cheltuiți banii din uh, proiectele de redresare economică. Acest website îi încurajează pe americani să uh, se înregistreze pe acest site și să urmărească fluxul financiar. Dacă lucrurile li se par că sunt suspicioase, ei ne sună. În felul acesta lucrăm cu cetățenii noștri care sunt un fel de um, inspector general civil. După cum uh, bine știți, uh, transparența este foarte importantă în prezent. Internetul oferă multe posibilități, tehnologia a eliminat uh, granițele și barierele care existau în trecut. În realitate, însă, conceptul de transparență provine din timpuri străvechi, din Atena, când cetățenii se întâlneau față în față în piațele publice pentru a dezbate uh, chestiuni de interes civil. Sigur, în prezent, uh, întâlnirile din piațele publice s-au încheiat. Uh, ne aflăm într-o epocă a informatizării, iar miliarde de persoane au acces la internet și în felul acesta um, folosesc informațiile pentru orice aspect din viața lor. Cred că transparența este noul mod mod în care uh, guvernul își împuternicește cetățenii și le permite astfel să participe la procesele de luare a deciziilor. Rezolvarea problemelor, inovarea, uh, înfruntarea provocărilor uh, este un lucru foarte important la baza căruia stau informațiile. Uh, de multe ori, însă, aceste informații nu sunt transmise în mod corect și acest lucru are la bază um, un sentiment precum rușinea. Consiliul privind uh, pentru redresare economică, responsabilitate și transparență a învățat această lecție și a început să selecteze datele care sunt trimise. Pentru Consiliul nostru aceasta a fost un, uh, o lecție învățată rapid, um, pentru că transparența este un subiect despre care se vorbește mai ușor decât uh, este implementat. Însă, în timp, uh, Uh, am învățat că acest uh, sentiment de rușine um, reprezintă și un avantaj care cauzează și duce la un comportament de autocorectare. Am trecut uh, în prezent prin trei cicluri uh, de raportare și ne apropiem de cel de-al patrulea și trebuie să recunosc că în timp uh, aceste, um, calitatea datelor s-a îmbunătățit și sunt convins că și pe viitor lucrurile vor merge tot mai bine. Transparența, așa cum este ea prezentată de proiectul de lege privind redresarea economică, dorește să um, vină întâmpinarea contribuabililor pentru că aceștia să Uh, poată observa modul în care sunt cheltuiți banii publici și să poată judeca singuri modul în care au fost cheltuiți acești bani. Sigur, um, faptul că sunt uh, prezentate cantități mari de date pe paginile de internet nu înseamnă că există transparență, pentru că transparența înseamnă să existe informații ușor lizibile, inteligibile și care să poată fi utilizate ușor de către oameni. Aceste date trebuie să fie prezentate la timp, să fie acurate și credibile. Părerea mea este că dacă aceste informații duc la mai multă confuzie în rândul publicului, transparența nu este încurajată, din contră are de pierdut. Eu um, valorific foarte mult și pun un mare accent pe această transparență care duce, de fapt, la mai multă responsabilitate. Uh, cei care lucrează la centrul privind operațiunile de redresare economică uh, ne arată modul în care analizează toate informațiile și ne arată modul în care acești bani au fost cheltuiți. Comunitatea uh, inspectorilor generali nu s-au aflat niciodată într-o poziție atât de bună și cred că um, rezultatele pe care le vom obține vor uh, continua să existe mult după ce programul de redresare se va închide. Mai doresc să împărtășesc două uh, idei cu dumneavoastră. În ultimul an și jumătate am văzut personal modul în care transparența îi împuternicește pe cetățeni. În realitate, uh, în toată lumea a avut uh, loc o revoluție digitală um, și în felul acesta transparența a devenit inevitabilă. Uh, internetul, telefoanele mobile echipate cu camere uh, de, um, cu aparate foto um, reprezintă un pas important. Sunt convins că um, experimentul nostru, care se cheamă recovery.gov, a arătat care este apetitul americanilor pentru participare la viața civică. Uh, în felul acesta ne îndreptăm către o altă eră. Uh, în final, și poate cel mai important de lucru, transparența duce la o transformare foarte importantă la nivel guvernamental. Pentru mine, uh, principiul director care uh, a condus uh, serviciile publice în ultimul timp este faptul că transparența și responsabilitatea joacă un rol important în ceea ce privește informarea publicului referitor la modul în care guvernul cheltuiește banii. În concluzie, poate că um, cetățenii mei nu sunt de acord cu ceea ce uh, văd, dar este bine și au dreptul să vadă acest lucru, pentru că numai în felul acesta are loc o transformare în legătură cu transparența și viitorul uh, american uh, în contextul cheltuirii banilor guvernamentali. Uh, în final, vreau să îl citesc pe James Madison, al patrulea președinte a Statelor Unite, care a făcut această remarcă la începutul uh, secolului XIX lucru, și a spus un lucru care este valabil și 200 de ani mai târziu. Un um, guvern popular, fără informații uh, adecvate, um, sau fără posibilitatea de a obține aceste informații nu este altceva decât un prolog al unei farse sau al unei tragedii, sau poate chiar amândouă. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Grazie mult per questa relazione, Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare deosebit de interesantă. funcție, funcțiile guvernamentale și participarea cetățenilor sunt agregate. Fondurile publice sunt cheltuite în interesul națiunii, adică sunt cheltuite în beneficiul cetățenilor. În SUA s-au găsit acum fonduri uh, și măsuri necesare pentru obținerea unor resurse mai bune, rezultate mai bune în ceea ce privește transparența acestor uh, uh, activități. Urmează Jerry Brito, Brito care lucrează în cadrul Centrului Mercatos de la Universitatea George Manson din Virginia. Este de asemenea creatorul stimulus.watch.org, care este o pagină de, de internet creată pentru a oferi posibilitatea cetățenilor de a discuta și de a evalua proiectele guvernamentale care au fost demarate în uh, propriul lor oraș. Îi mulțumesc foarte mult că a venit aici pentru a se adresa Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult, stimați uh, membri ai Comisiei uh, Cont. Sunt uh, Jerry Brito, expert în cadrul Centrului Mercatus de la Universitatea George Mason din Virginia. În ultimii ani m-am mi am concentrat atenția asupra modului în care internetul poate fi folosit de către cetățeni și de către guvern pentru a spori transparența și astfel pentru a asigura responsabilitatea. Și astăzi vă voi prezenta uh, descoperirile mele. Uh, Uh, democrația se bazează pe principiul autorității morale ale, a guvernului, care este derivată din consimțământul acordat de către cetățeni. Însă acest consimțământ nu are niciun sens în, în cazul în care este oferit pe o bază neinformată. În momentul în care guvernul ia decizii în, în secret, în cazul în care uh, cazurile de corupție cresc în număr, responsabilitatea guvernului vis-a-vis -vis de oameni uh, scade. Și tocmai de aceea ne dorim mai mult multă transparență la nivelul guvernului. Dar transparența, transparența în sine nu este un scop în sine, ci este o măsură necesară. Și tocmai de aceea transparența se reduce în fond și la urma urmei la responsabilitate. Fondatorii Uniunii uh, Statelor Unite ale Americii au recunoscut acest uh, lucru. Constituția noastră cere ca Congresul să uh, păstreze protocoale ale întâlnirilor sale și să își înregistreze foturile, Pentru ca mai apoi toate aceste rapoarte să fie publicate. De ce? Pentru că cetățenii trebuie să fie informați cu privire la modul în care senatorii uh, lucrează, votează uh, cu privire la persoanele pe care le întâlnesc, etc. Doar astfel putem să luăm decizii cu privire informate, cu privire la persoanele care trebuie să ne reprezinte. Întotdeauna am fost uh, transparenți în Statele Unite, voturile au fost publice, bugetele au fost întotdeauna publice, însă a fost întotdeauna dificilă accesarea tuturor acestor informații. Diferite declarații de avere, protocoale, etc. au fost publice dintotdeauna, însă puteau fi găsite doar în cine știe ce piniță din Washington DC. Prin urmare, a trebuit să ne bazăm pe presă, presa fiind cea care investiga, cea care uh, a revela atenției noastre diferite injustiții și uh, diferite cazuri de corupție. Însă, internetul ne ajută acum să depășim această, acest stadiu. stadiu. Uh, tehnologiile de internet nu doar reduc costurile de accesare a informațiilor, ci și ajută uh, cetățenii să înțeleagă și să utilizați uh, informațiile astfel informate, uh, obținute. Astfel, fiecare dintre cetățeni poate deveni un, raport, un reporter de investigație, un inspector general. De asemenea, a pune la dispoziție online informații guvernamentale nu este doar în, în beneficiul utilizatorilor individuali ai site-urilor guvernamentale, ci facilitează obținerea dat de date agregate de către părți ter terțe. datele agregate uh, Uh, sunt prezentate mai apoi uh, într-o manieră inovativă și uh, ușor utilizabilă. Spre exemplu, toate datele cu privire la cheltuielile publice sunt de obicei adunate pe site-uri guvernamentale, mai apoi agregate de părți terțe, se obțin astfel datele agregate care sunt incluse pe site-uri terțe. Aceste uh, date sunt prezentate într-o manieră care este structurată, ușor astfel de accesat. Statele structurate este, de fapt, o artă în sine. Uh, datele structurate ne pot uh, oferi posibilitatea de a, de a evalua datele în funcție de, de în ordine alfabetică sau pe orice alt criteriu ne dorim. Și astfel obținem informațiile de care suntem într-adevăr interesați. Dar aceste date uh, pot fi mai apoi creat, uh, agregate sub formă de mashups. Mashups sunt, uh, de fapt, instrumente care pot fi folosite de jurnaliști, blogger și cetățeni pentru a evalua activitățile gu guvernului. Mashups reprezintă o, pot, un potențial mare de informații uh, Uh, cu privire la activitățile guvernului. Aceste uh, mashups ne pot evidenția anumite tendințe și tipare care, uh, într-o primă fază, pe site-urile guvernamentale nu sunt uh, vizibile. Pentru a în, încerca să să folosim în beneficiul nostru această tehnologie nouă, am creat maplight.org partea de map din maplight.org se referă la bani și politică și acesta este, aceasta este misiunea site-ului despre care vorbim acum și anume acela de a arăta conexiunea între bani și politică. Acest uh, site a fost uh, creat de către expertul Dan Newman și uh, site-ul practic compilează toate datele cu privire la voturile Congresului și cu privire la, la finanțarea campaniilor electorale. Prin urmare, putem observa care sunt legăturile sau cetățenii pot observa care sunt legăturile între contribuțiile la campaniile electorale și voturile membrilor Congresului. Dar, bineînțeles că avem nevoie în continuare de uh, decizia uh, uh, umană, de elementul uman pentru a stabili care sunt inf- informațiile cele mai uh, importante. Și tocmai de aceea folosim crowdsourcing în acest sens, care reprezintă practic uh, posibilitatea noastră de a contribui într-o manieră foarte rapidă, foarte uh, puțin costi- costisitoare o aplicație care în trecut uh, ar fi uh, putut fi creată însă cu un uh, mult mai mare deranj. Și acum permiteți-mi să vă prezint experiența mea în calitate de cetățean care a creat o aplicație crowdsourcing pornind de la datele guvernamentale existente. Voi încerca să vă prezint că uh, Uh, un uh, expert uh, simplu ca și mine poate utiliza datele guvernamentale pentru a crea o aplicație care îi ajută pe cetățeni pentru a evalua deciziile guvernului. În 2008, Barack Obama devenise președinte al Statelor Unite ale Americii, nu fusese însă instaurat încă. Se știa însă de la bun început că um, președinția Obama va demara un mare, un amplu program de de reconstrucție economică. De la bun început a apăruse teama că fondurile care vor fi puse la dispoziție sau uh, nu vor putea fi folosite pentru că nu vor exista suficiente pro, uh, proiecte în acest uh, sens. Și tocmai de aceea s-a cerut o colectare a tuturor uh, proiectelor gata, uh, uh, deja existente, cele care, odată ce primeau finanțarea necesară, puteau fi uh, transpuse în realitate și puteau oferi locuri de muncă. Uh, prin urmare, s-a cerut în cadrul uh, conferinței uh, primarilor din Statele Unite ale Americii o colectare a tuturor proiectelor care ar fi fost finanțate de către autoritățile locale în cazul în care fondurile ar fi fost uh, disponibile. În decembrie 2008, conferința primarilor a publicat un raport de 350 de pagini în care erau prezentate peste 20.000 de proiecte eh, existente. Pentru fiecare proiect s-a spus, eh, s-a prezentat numele, numărul de fonduri necesare, de asemenea numărul de, eh, estimat de locuri de muncă care vor fi generate. La centrul Mercas, colega mea, Aileen Norcas, mi-a adus atenția asupra, mi-a atras atenția asupra acestui raport. Ea a început să se evalueze fiecare Uh, raport, uh, fiecare proiect prezentat în raport uh, pentru a detecta acele proiecte care, după părerea ei, trebuiau să fie mai atent investigate. Însă, din păcate, pornind doar de la numele proiectului, de cele mai multe ori, ea nu reușea să-și dea seama dacă acel proiect merită a fi sau nu finanțat. Știa că mă ocup de responsabilitatea, de tema responsabilității prin intermediul crowdsourcing și de aceea mi-a adus raportul pentru a mă întreba dacă uh, Uh, teoria mea nu poate fi aplicată asupra acestui raport. Și mi-am dat seama că ideea ei era de-a dreptul uh, genială. Am o mare experiență ca web designer, însă acest proiect era mult mai amplu decât cunoștințele mele și, de asemenea, nu aveam niciun fel de resurse pentru demararea proiectului în sine. De aceea am uh, cerut, prin intermediul internetului, ajutorul tuturor celor interesați să mă ajute. Și, după o zi, două doi uh, experți, și anume Peter Snyder și Kevin Dwyer, pe care nu-i cunoșteam în prealabil, uh, m-au contactat pentru a se declara încântați de acest proiect. Mai apoi, prin intermediul SMS-urilor, prin intermediul uh, e mail am început să discutăm site-ul nostru și anume Stimulus Watch, pe care l-am creat la L-am uh, lansat în februarie 2009. Stimulus Watch este foarte simplu. Ce am făcut? Am defalcat acel raport al conferinței uh, primarilor, am inclus fiecare proiect în parte în baza noastră de date. Cetățenii puteau mai apoi intra pe site-ul nostru, puteau să își uh, cerceteze propriul stat sau oraș și să vadă lista de proiecte propuse pentru respectiva zonă. Put, uh, utilizatorii puteau uh, Um, puteau alege proiectele în funcție de diferite criterii. Odată ce cetățeanul găsea proiectul de care era interesat, putea să uh, creeze o pagină pentru uh, el. Pe, pentru fiecare dintre cele 20.000 de proiecte propuse, exista o pagină pe site-ul nostru. Și pentru fiecare proiect în parte, cetățenii puteau să facă trei eh, lucruri. Și, în, eh, și anume, în primul rând puteau să voteze dacă sunt de acord cu eh, demararea respectivului proiect sau nu. Cetățenii, utilizatorii puteau să spună da sau nu. De ce am ales această întrebare aparent simplistă? Pentru că președintele Obama spusese că fondurile guvernamentale nu vor fi irosite. Și tocmai de aceea încercam să obținem astfel părerea uh, Uh, cetățenilor. În al doilea rând, fiecare proiect avea și o pagină wiki asociată. De cele mai multe ori, uh, titlurile proiectelor nu erau foarte clare. De exemplu, putea să, puteam să avem uh, un proiect intitulat Rețeaua rutieră Cincinnati, în valoare de peste jumătate de milion, milion de dolari. O persoană din afara orașului nu putea să-și dea seama despre ce e vorba acolo, însă cetățenii din oraș, cei care cunosc ce se întâmplă la fața locului, puteau să ofere informații suplimentare. Și tocmai de aceea această pagină Wiki, care le oferă posibilitatea cetățenilor informați să își aducă comentariile, să descrie uh, ei înșiși respectivele proiecte. Uh, și am văzut o mulțime de descrieri detaliate rezultate în urma intervenției cetățenilor. Astfel de informații detaliate nu ar fi putut fi obținute de o instituție într-un timp atât de scurt. Am reușit însă să o facem cu ajutorul cetățenilor. În al treilea rând, fiecare pagină conținea o secțiune de comentarii. Cetățenii puteau discuta și dezbate proiectele așa cum își doreau. Asta doar uh, pentru a crea un forum pentru cetățeni Uh, pentru a-i angaja pe, uh, pe cetățeni. De asemenea, am încercat prin aceste pagini de comentarii să eliminăm partea de comentarii politice angajate din paginile Wiki. Site-ul a fost un succes, peste 2000 de, 2 milioane de accesări în prima lună. Pe paginile Wiki uh, comentariile erau foarte acurate și de asemenea forumul a înflorit. Cel mai important uh, parte era însă votul. Odată ce voturile erau uh, acordate, puteam să sortăm proiectele în funcție de voturi. Asta înseamnă că cetățenii au uh, putut uh, avea posibilitatea de a alege, de a primi o listă, de a accesa o listă a proiectelor celor mai populare și a celor mai puțin populare. Uh, cele mai uh, importante proiecte se aflau la, în capul listei, uh, în, jo, în josul listei se aflau, bineînțeles, proiectele care, după părerea cetățenilor, nu meritau a fi finanțate. Și anume, fântâni arteziene, terenuri de golf, etc. Cetățenii deciseseră că cele mai importante importante proiecte sunt cele legate de infrastructură. De asemenea, datorită paginilor Wiki, am reușit să descoperim faptul că multe dintre proiectele care păreau uh, lipsite de sens într-o primă fază datorită numelor acordate lor, uh, sunt de fapt mult mai importante. Asta datorită comentariilor cetățenilor. Uh, după 2009, legea privind redresarea economică a fost uh, votată și uh, această lege, acest proiect de lege uh, solicită o, sau pune accent pe transparență. Guvernul uh, federal urma să publice o serie de rapoarte cu privire la beneficiarii și uh, Uh, destinatarii acelor fonduri guvernamentale. Și tocmai de aceea guvernul uh, a creat acest uh, recovery.gov, acest site despre care ne vorbea antevorbitorul nostru. Am, pe acest site există o serie de informații cu privire la uh, proiectul în sine, cu privire la numărul de locuri de muncă create, cu privire la fondurile accesate, etc. etc. Alături de colegii mei am uh, decis să creăm un stimulus Watch 2, asta pentru a uh, folosi datele incluse pe recovery.gov. Astăzi am reușit să facem lucrul acesta, iar cetățenii pot vizita site-ul nostru, pot să-și introducă codul poștal pentru a vedea care sunt uh, toate cheltuielile publice demarate în zona lor. Bineînțeles, suntem oarecum mai buni decât recovery.gov, asta deoarece oferim informații mai complete uh, decât acest site, uh, decât cele accesabile pe acest site guvernamental. De ce? Pentru că pe site-urile guvernamentale există anumite restricții în ceea ce privește informațiile care pot fi uh, dezvăluite. Din nou, Stimulus Watch 2 oferă cetățenilor posibilitatea de a include comentarii, de a face descrieri pe paginile wiki și de asemenea de a vota. La fel ca și uh, uh, colega mea care mi-a adus uh, în atenție acel raport al conferinței primarilor, uh, Uh, domnul Diveni este, bineînțeles, uh, copleșit de numărul de uh, proiecte, numărul de informații cu privire la proiectele demarate. Dar noi, cu ajutorul cetățenilor, putem să venim în ajutorul acestui site guvernamental. Iar astfel de site-uri, în rezumat acum, precum stimulus Watch 2, ne poate ajuta să transformăm în date cât se poate de concrete toate datele brute oferite de către uh, guvern. Însă trebuie să recunosc că fără recovery.gov uh, site-ul nostru nu ar putea să fie uh, accesabil. Însă noi oferim uh, în plus față de acest uh, site guvernamental o serie de uh, informații pline de sens și uh, o serie de intervenții ale cetățenilor noștri. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Trecem acum la partea de discuții, trecem la întrebările colegilor. Ehm, eh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc celor eh, doi eh, oaspeți. Am ascultat două discursuri foarte interesante. Mă auziți? Mă auziți bine? Spuneam că am ascultat două intervenții foarte interesante din care putem învăța foarte multe. Voi vizita cu siguranță site-urile web pe care le-ați uh, menționat. Aș vrea să vă pun câteva întrebări. În primul rând, acel proiect de lege cu privire la redresare ce sumă prevede pentru a ne da seama de scara problemei și ce fel de proiecte sunt finanțate. Pun întrebarea pentru că vorbim uh, astăzi despre fondurile structurale europene, despre fondul social, despre fondul de coeziune și vorbim despre sute de mii de beneficiari și aș vrea să văd dacă putem compara numărul de beneficiari din Statele Unite și numărul de beneficiari în Europa. Apoi ați vorbit despre un site uh, convivial, despre un site ușor de folosit și despre faptul că beneficiarii pot ști care sunt măsurile specifice. Aș vrea să știu dacă uh, transparența este completă în ceea ce privește datele uh, făcute publice și dacă nu există un conflict cu legislația cu privire la protecția vieții private. Aș vrea să vă dau un exemplu. datele uh, furnizate uh, în uh, privința fondurilor agricole sunt publicate pe internet, însă un avocat general de la Curtea de Justiție ne-a spus că legislația europeană nu este conformă cu legislația cu la protecția vieții private și ne-a spus că nu putem pune toate informațiile pe care le dorim pe un site. Aș vrea să știu dacă legislația aceasta uh, Uh, joacă un rol și în privința site-urilor din Statele Unite și dacă ați reușit să ajungeți la un compromis. Domnul Devene ne-a vorbit despre 13 inspectori generali și despre uh, faptul că asigură președinția acestui Consiliu, însă bănuiesc că există foarte mulți uh, funcționari care vă ajută să faceți anchete și așa mai departe și vreau să știu cât de mare este acest personal, uh, care sunt uh, garanțiile de independență ale acestor funcționari și care este cooperarea între serviciul dumneavoastră și alte servicii publice, Ministerul Justiției, autoritățile polițienești, autoritățile vamale, autoritățile fiscale, uh, acest uh, tip de organisme publice. O a patra întrebare. Ne-ați vorbit despre inspectorii generali cetățeni, despre acești cetățeni care reperează probleme pe site-ul web. Se întâmplă adesea să primiți informații din partea cetățenilor sau este ceva destul de rar? Uh, a devenit ceva uh, încetățenit, cetățenii uh, semnalează anomalii în mod curent sau e vorba despre uh, ceva ce se întâmplă ocazional. Și o ultimă întrebare. L-am ascultat cu multă atenție pe domnul Brito. A avut o prezentare interesantă pentru cei care fac cercetare și pentru cei care vor să aibă o abordare critică în privința cheltuielilor publice. Uh, Aș vrea însă ca domnul Brito să ne furnizeze mai multe informații în, în, în ceea ce privește legătura între stimulus watch și serviciile domnului Deveni, Deveni. Care sunt modalitățile de cooperare între dumneavoastră? Mulțumesc, domnul Andreasen. Doamna. Mulțumesc. Ne-ați vorbit despre acest uh, site uh, unde beneficiarii uh, raportează în privința fondurilor primite. Cât de fiabile sunt aceste informații, având în vedere că nu organismele care efectuează plățile relat, fac această raportare? Oare site-ul acesta web nu ar trebui să fie Um, gestionat de uh, Rezerva Federală Americană sau de Agenția de Plată? Mulțumesc. Domnul Godmanis. Sunt membru al uh, Comisiei pentru Bugete din Parlamentul European. Așa să vă pun o întrebare. Sistemul este diferit în Europa. Funcționăm pe bază de rambursări Uh, foarte multe plăți sunt uh, costuri rambursate. Inițial, beneficiarii sunt cei care plătesc, după care intervin guvernele naționale și la sfârșit se verifică, uh, se verifică dacă s-au întrunit condițiile pentru rambursări. Sistemul este deci diferit dacă înțeleg bine. Aș vrea să știu ce faceți dacă Aș vrea să știu care este procedura noastră pentru a informa autoritățile sau societatea că uh, cineva a primit fonduri care nu uh, trebuia să le primească. Ar trebui să uh, fie informată societatea în privința acestor uh, Uh, beneficiar sau nu? Doamna Gresle. Mulțumesc că au fost niște discursuri foarte interesante. Am câteva întrebări pentru domnul Devaney. Uh, ați spus că um, au fost introduse și date greșite. Ce se întâmplă? Se cer despăgubire în acest sens, iar costurile, cât costă construcția unui asemenea sistem și care este capacitatea administrativă, câte resurse umane aveți nevoie pentru a susține așa ceva. De asemenea, ați spus că aceste rapoarte ale beneficiarilor sunt uh, introduse um, trimestrial în sistem. Cum vă asigurați că se realizează acest lucru? Care sunt sancțiunile în cazul în care nu se face? Și, de asemenea, cum... Um, există o solicitare de um, reparare a acestei situații în cazul în care nu s-a făcut raportarea. De asemenea, s-a vorbit despre controlul succesului, ce înseamnă un proiect de succes și cum se măsoară succesul acestuia. În ceea ce privește uh, criminalitatea organizată, în multe țări din Europa, atunci când uh, sunt prezentate rapoartele, uh, apar probleme în ceea ce privește finanțele. Se pot proteja cei, pot fi protejați cei care uh, fac aceste rapoarte? Um, ne-ați spus tot ceea ce se poate face prin intermediul internetului. Um, în Europa noi nu am ajuns până la acest nivel. Există însă o serie de proiecte care sunt controversate în rețea și există anumite decizii care au fost luate um, pe care nu trebuie să le justifice cei care implementează proiectele, însă nu trebuie nici să fie puși sub presiune. Întrebarea este în cum fac față uh, cei care controlează în Statele Unite în ceea ce privește această presiune care se uh, realizează din exterior. Yeah, uh, th thank you, Chair. Um, I think the... Mulțumesc. Cred că sistemul pe care ni l-ați scris este foarte impresionant. Nu sunt uh, sigur dacă regiunile care administrează fondurile în Uniunea Europeană ar avea capacitatea de a implementa un astfel de sistem. De exemplu, în țara Galilor există un site web uh, unde figurează toate proiectele care au primit uh, fonduri, însă nu este atât de complex ca și site-ul dumneavoastră. Aș vrea să pun o întrebare legată de sistemul american. Ați uh, stabilit ce procent uh, de proiecte prezintă riscuri de eroare sau fraudă și faceți diferența între erori și fraude, pentru că este una dintre discuțiile pe care le purtăm sistematic în Parlamentul European. O altă întrebare este cea a riscului uh, tolerabil aveți o politică de toleranță zero în ceea ce privește uh, riscul de fradă sau eroare sau acceptați faptul că există un procent care ar putea prezenta riscuri? Și în sfârșit, o întrebare legată de faptul că atunci când un sistem este deschis, sistemul poate să uh, um, facă obiectul unor acuzații nefondate din partea unor grupuri de interese care vor să supineze un proiect sau administrație. Așa să știu dacă vă confruntați cu această problemă și cum anume procedați în cazul uh, unor astfel de acuzații. Domnul uh, Sonder. Sondergard, Mulțumesc foarte mult uh, oaspeților pentru expunerile foarte interesante. Aș vrea să-i pun o întrebare mai întâi domnului uh, Devene. Devane. Atunci când descoperiți fraude sau sume care nu trebuiau uh, primite, care sunt procedurile de recuperare? Aș vrea de asemenea să știu dacă aveți uh, statistici, domnule Devane, statistici cu privire la raportul între sumele care au fost uh, uh, plătite din cauza plătite uh, în mod nejustificat din cauza fraudelor, respectiv din cauza erorilor. Aș vrea să știu dacă aveți statistici cu privire la raportul între aceste două cazuri. Ați putut să vă faceți o părere în privința acestui aspect? Pe domnul Brito aș dori să îl întreb următorul lucru. Am înțeles faptul că trebuie să introduci un cod poștal pentru a intra în sistem. Aș vrea să știu dacă poți să dai părerea doar în privința proiectelor locale sau în privința tuturor proiectelor incluse, incluse pe site și care au o importanță pe plan național. Domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu celor doi uh, reprezentanței Statelor Unite. Uh, întrebarea pe care a pus-o domnul Zandergaard, uh, voiam să o adresez și eu, acest lucru, deci, s-a rezolvat. Însă am o întrebare către domnul Deveni. Poate că însă că este vorba de o chestiune de înțelegere. Ați spus că regiunile Statelor Unite în care criza uh, este mai puternică, se uh, găsesc la dumneavoastră sub incidența factorilor de risc. Deci sunt zone cu risc ridicat. Acest lucru l-am înțeles foarte bine. În ce măsură vorbim aici despre un factor de risc mai mare? A doua întrebare se referă odată în plus la relația între datele private și informațiile publice, o relație tensionată dacă noi am face în Uniunea Europeană înseamnă sugestii, uh, organizațiile de interes ale companiilor um, ar uh, respinge un asemenea lucru pentru că ar justifica uh, și ar justifica um, această decizie prin um, lezarea concurenței uh, dacă cumva um, transmit asemenea informații. Iar noi, ca Parlament, am avea problema de a ne confrunta cu această argumentare pe care ar trebui să o explicăm în fața Comisiei. Deci, uh, cum rezolvați uh, la nivelul destinatarilor, dacă este vorba despre companii, această relație tensionată între obligația de a face informații publice și um, chestiunea confidențialității comerciale. Mulțumesc. La parola ai relatori, al signor Divene, innanzitutto. Mulțumesc. Îi dau cuvântul mai întâi domnului Devane. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Uh, îmi face plăcere să răspund la aceste întrebări. Prima întrebare era legată de suma de bani. Este vorba despre 787 de miliarde de dolari. Cred că până acum au existat 175.000 de beneficiari. Ne-am împărțit în două categorii, beneficiari primari și secundari. Împreună aceste două categorii reprezintă 175.000 de destinatari. Există 29 de agenții ale Guvernului Statelor Unite care se ocupă de banii uh, plătiți destinatarilor. Și există 29 de inspectori generali care sunt pregătiți să facă anchete și audituri dacă le cerem. Deci împărțim resursele pe întregul teritoriu al Guvernului Federal și Consiliul are uh, puterea de a solicita astfel de anchete și inspectorii general pot uh, declanșa anchetele și din proprie inițiativă. Până acum uh, au fost efectuate peste 500 de audituri și au fost inițiate circa 350 de anchete penale în întreaga țară. Deci avem uh, un personal redus uh, la Washington, circa 50 de persoane la Washington și uh, colaborăm cu cei 29 de inspector general care au în spate circa 8.000 de funcționari. Deci avem resursele pentru a ne face treaba. Ați pus uh, și o întrebare în ceea ce privește cetățenii inspectori generali. Uh, am crezut că vom avea milioane de astfel de inspectori generali cetățeni, însă am fost uh, prea optimiști. Cu toate acestea primim sute de telefoane în fiecare luni și avem un sistem destul de elaborat de monitorizare uh, a acestor apeluri telefonice pentru a elimina apelurile pentru a uh, pentru ca cetățenii să se plângă de președintele Obama sau alte tipuri de apeluri de acest fel. Le monitorizăm, deci, pentru a vedea care sunt apeluri relevante și circa un apel telefonic din 10 este relevant. Aceasta e experiența mea din ultimii 10 ani, cam o persoană din 10 vine cu o informație care va duce la o anchetă. Restul uh, telefoanelor sunt date de persoane care sunt nemulțumite de tot felul de probleme sau vor pur și simplu să vorbească cu cineva și sună în toiul nopții. Însă avem un sistem de operatori și uh, Uh, se tra pot transmite informații și prin fax sau pe internet. Plângerile pot fi, deci, depuse în mai multe moduri, uh, plângerile legate de fraude sau risipă. Ni s-a pus întrebarea de ce primim informație din partea destinatarilor și nu din partea agențiilor. De fapt, primim informații atât din partea celor care au primit bani, și pentru a răspunde la o întrebare care a fost pusă ceva mai uh, târziu, toți cei care au primit bani și pe care îi, monitoriz, îi monitorizăm sunt um, companii, nu persoane, deci nu se poate vorbi despre uh, respectarea vieții private în ceea ce privește banii plătiți uh, companiilor. Primim informații din partea companiilor în privința utilizării banilor și nu încălcăm în niciun caz legislația cu privire la protecția vieții private din Statele Unite, pentru că altfel activitatea noastră ar fi fost uh, stopată până acum. E vorba despre bani publici și noi considerăm că nu există niciun fel de restricții legate de protecția vieții private atunci când vine vorba despre bani publici. Nu primim însă informații din partea cetățenilor în cazul cărora s-ar pune astfel de probleme primim informații din partea agențiilor în ceea ce privește destinatarii banilor pe care îi plătesc. Nu vă va surprinde dacă vă spun că în Statele Unite există uneori uh, probleme în ceea ce privește destinatarii banilor uh, primiți. Agențiile nu eh, transmit întotdeauna informații eh, fiabile și ca tare încercăm să corelăm informațiile primite de la agenții cu informațiile privite de la destinatari. Corelarea nu este întotdeauna perfectă, însă ne îmbunătățim activitatea de-a lungul timpului și cetățenii încep să se obișnuiască eh, cu divulgarea acestor informații. Există 99 de elemente pe care cetățenii trebuie să le transmită și acestea sunt corelate cu informațiile pe care, care ne parvin din partea agențiilor. Atunci când identificăm fraude, le transmitem, transmitem informația inspectorilor generali din departamentul care a acordat banii. De exemplu, dacă există un proiect uh, legat de o infrastructură rutieră și uh, Uh, ne parvin informații, transmitem informații respective la Ministerul Transporturilor și Inspectorul General din cadrul acestui minister poate să lanseze o anchetă și să raporteze informațiile Ministerului uh, Justiției, care poate decide sau nu să deschidă un proces și uneori banii sunt returnați. Uneori există și uh, procese civile și banii sunt de asemenea returnați. Însă, după cum spuneam, scopul nostru este de a preîntâmpina din start fraudele. Pentru că dacă după doi ani afli că banii au dispărut în natură, nu putem vorbi despre un succes noi uh, ne evaluăm uh, activitatea în funcție de fraudele împiedicate, prevenite și folosind tehnicile pe care le-am menționat, reușim să depistăm fraudele din start și putem să cerem ministerului să nu mai transmită bani unui anumit beneficiar și să ceară returnarea banilor care au fost primiți deja și putem de asemenea să solicităm uh, o anchetă sau uh, intentarea unui proces. Când am început să colectăm datele, au uh, apărut uh, numeroase erori. Ceream uh, oamenilor să ne informeze, oamenilor care lucrau în diferitele companii, trebuiau să ne transmită informații foarte detaliate și în perioada de raportare inițială au apărut numeroase erori în uh, informații transmite. În al doilea ciclu de raportare, erorile au fost mai puțin numeroase și, după cum vă spuneam, suntem în cadrul celui de-al patrulea ciclu de raportare și mă bucur să vă spun că rata de erori este și mai scăzută și sunt sigur că numărul erorilor va scădea pe măsură ce procesul va fi mai bine înțeles. Sistemul de raportare funcționează pe baza unui website separat care este protejat cu o parolă și am reușit să instituim diferite controle pentru a preîntâmpina erorile. Să vă dau un exemplu. În prima perioadă de raportare, oamenii um, nu uh, introduceau circumscripția electorală um, bună și uh, membrii Congresului au fost foarte nemulțumiți când au văzut că se introduceau uh, uh, circumscripții electorale care nici nu existau uh, și eroarea apărea pentru că se putea introduce orice număr în sistem. Acum am introdus un control logic în sistem în așa fel încât să nu se mai poată face acest, uh, această greșeală. Dacă introduc un număr, un, uh, un cod care nu uh, este valid, sistemul nu permite continuarea înregistrării informațiilor. Sunt lucruri pe care le-am învățat pe parcurs și am uh, adaptat sistemul pentru ca uh, rata erorilor să fie cât mai scăzută. În ceea ce privește sancțiunile pentru neraportare, Din păcate, atunci când Congresul a redactat acest proiect de lege, nu a inclus și sancțiuni pentru neraportare. În prima perioadă de raportare, 4.000 de beneficiari ai fondurilor nu au raportat. Cifra aceasta a scăzut la circa 1.000 și cei care nu raportează de 3 sau 4 ori, nu au raportat de 3 sau 4 ori, uh, sunt uh, puțin numeroși și încercăm în aceste cazuri să stopăm uh, furnizarea fondurilor și să obținem returnarea lor. Multe fonduri au fost primite și nu au fost cheltuite și putem să le recuperăm. Nu au existat semnale legate de utilizarea acestor fonduri de către criminalitatea organizată în Statele Unite. Asta nu înseamnă că nu au existat astfel de cazuri, însă nu avem vești în privința lor. E clar că trebuie să fie cazuri de corupție, pentru că uh, oficialitățile locale pot ajunge să intre în posesia acestor bani. Există câteva cazuri penale la ora actuală care sunt legate de corupție publică, însă toți actorii sunt supuși la presiuni suficient de, suficient de mari pentru a preîntâmpina astfel de cazuri. Există o transparență foarte mare și, datorită acestui fapt, criminalii nu au acces la aceste surse de venit. Eu, unul, dacă aș vrea să fur bani, nu aș fura acești bani, pentru că există o monitorizare mult prea atentă. Există cetățeni care monitorizează uh, felul în care sunt uh, utilizați banii uh, politicienii din Statea, Statele Unite, politicienii la nivel de stat, la nivel federal, primarii, cu toții monitorizează gestionarea acestor fonduri pentru ca fondurile să nu fie furate sub supravegherea lor. Și vă dați seama cât de mare este presiunea exercitată de cetățenii care vor să vadă pentru, și care pot să vadă pentru prima dată cum se cheltuiesc banii în Statele Unite. Și trebuie spus că până acum niciodată cetățenii nu au putut să um, afle uh, pentru ce proiecte anume, proiecte din localitatea lor sunt cheltuiți banii. Dacă cetățenii constată că banii sunt cheltuiți pentru cineva care are o relație cu un politician local, cetățeanul respectiv ne poate informa. Sistemul are beneficii enorme, deci. Am o experiență de 44 de ani în domeniul uh, asigurării respectării legii și mă bucur că particip la aceste transformări. Transparența contribuie la responsabilizare pentru că acești bani sunt mai atent supravegheați decât oricând în trecut. Avem o toleranță zero în ceea ce privește frauda Procurorul General al Statelor Unite a anunțat acest lucru. Asta înseamnă că Procurorul General va uh, intenta procese oricărui actor care se face vinovat de fraudă. And the risk factors I'm... Și factorii de risc pe care i-am menționat mai devreme, uh, da, să vă dau niște explicații pe marginea acestor observații. Noi analizăm devenirea istorică, analizăm dacă a apărut fraudă în trecut și la ce programe, analizăm uh, rapoartele care au fost făcute de către inspectorii generali și de către alții din comunitatea noastră de supraveghere și de asemenea vedem unde a lovit criza economică cel mai puternic în Statele Unite, care sunt uh, executările silite uh, care vor avea loc adunăm acești factori și în felul acesta putem să prezicem la un anumit nivel uh, zonele în care um, este cel mai probabil să apară mai degrabă fraudă. Și în felul acesta putem să investim resursele investigative spre uh, zonele respective pentru a preveni frauda înainte ca aceasta să aibă loc. Mă voi opri aici și dacă mai aveți întrebări, voi reveni și voi uh, furniza răspunsuri din nou. Mulțumesc, îi dau acum cuvântul domnului Brito, poate dorește și dânsul să ofere câteva răspunsuri. Domnul Daphne a acoperit mult dintre, din ceea ce aș fi spus și eu. Relația dintre Stimulus Watch și Consiliul pentru Redresare Economică Motivul pentru care uh, există această relație și, domnule Giovanni, uh, vă rog să mă corectați dacă greșesc, Consiliul implementează, aplică legea. Eu pot face anumite sugestii, uh, recomandări despre cum să meargă lucrurile sau cum se pot îmbunătăți. Noi facem sugestiile, facem propunerile care sunt înaintate. Acestea sunt interpretate uh, și se emit anumite linii directoare. Deci, um, Consiliul a fost receptiv la asemenea sugestii. Această administrație a fost uh, deschisă în ceea ce privește transparența și a pus mare accent pe aceasta. Uh, de asemenea, a aprobat multe dintre propunerile noastre pentru că este foarte dificil să uh, reușești să impui o sugestie. De multe ori, legea uh, este foarte dificil de modificat. Una dintre propuneri uh, s-au referit la raportarea beneficiarilor, pentru că noi nu avem informații um, referitoare la fiecare cent, fiecare uh, bănuț care a fost cheltuit. Um, beneficiarul primar uh, face o raportare, însă dacă există anumite subcontractări și acestea sunt raportate, dar um, follow-up-ul banilor nu mai este atât de exact. Uh, există anumite niveluri de um, subgarantare uh, la care trebuie să se mai lucreze și pe viitor. Sugestia noastră a fost uh, să îmbunătățim uh, acest sistem, să se introducă penalizări pentru neraportare, pentru că um, sunt importante și ar trebui să existe cel puțin uh, la un anumit nivel uh, aceste penalizări. O întrebare s-a referit la modul în care tratăm faptul că site-ul de internet poate fi uh, editat și accesat de oricine. Sunt câteva răspunsuri care pot uh, fi date la această întrebare. În primul rând, este vorba despre un site de genul Wiki. Deci oricine poate să vină cu îmbunătățiri. Este un proces de autocorectare, o dinamică de autocorectare care se desfășoară. Cine Gândiți-vă la Wikipedia. Cineva poate să intre pe Wikipedia, să citească un articol, să adauge niște informații sau să le corecteze pe cele incorrecte. Este mai ușor însă pentru cineva să se refere la o primă versiune care există și să o uh, adau- adăugească pe aceasta. Deci este foarte simplu pentru cineva să repare ceva ce a fost introdus ca informație lipsită de corectitudine când am înființat prima pagină de internet Stimulus Watch, am dorit să avem informații și sigur am avut un feedback vis-a-vis -vis de aceste informații, iar um, informațiile pe care le-am avut noi au fost folosite de pe site-urile oficiale. Noi am fost invitați să intrăm pe site-urile respective și să uh, facem corecturile. Am, ni s-a explicat uh, ceea ce s-a dorit, a existat și uh, implicarea cetățenilor și rezultatul a fost unul bun. Ca și Wikipedia, principiul este același. Eu uh, predau studenților și nu aș accepta niciodată o lucrare care uh, citează Wikipedia drept sursă, pentru că Wikipedia nu este o sursă academică acceptabilă. În același timp, însă, îi încurajez pe studenții mei să intre pe Wikipedia și să se folosească de aceasta, pentru că este un punct de plecare minunat. Deci, în site-ul nostru nu se spune ultimul cuvânt. Dacă se observă că un proiect uh, a fost votat ca fiind negativ, asta nu înseamnă că asta se va întâmpla cu proiectul. Însă, din când în când, site-ul poate fi vizitat pentru a vedea care sunt proiectele ce merită investigate. Și astfel analiza poate avea loc. Deci, din punctul meu de vedere, uh, eu privesc acest site ca și pe Wikipedia ca un punct de plecare nu este un site național, ci dorește să ofere transparență la nivel local. În Statele Unite am observat zone în care transparența a devenit tot mai importantă, mai ales la nivel statal. Legitorii de la nivel statal au uh, inițiat inițiative de transparență prin intermediul construcției de site-uri de internet uh, prin care își explicau cheltuielile publice, își prezentau bugetele și acest lucru uh, s-a perpetuat până la nivel local. Sunt prezentate online modul în care sunt cheltuite sunt cheltuiți banii locali um, se spune cât merge către educație, cât către administrație. Deci s-au înregistrat progrese pe această direcție. Vă mulțumesc! Grazie, ringrazio molto i due relatori. Mulțumesc! Doresc să le mulțumesc celor doi oaspeți uh, din Statele Unite a fost uh, o contribuție importantă pentru lucrările comisiei noastre. Trecem însă acum la dimensiunea europeană a audierii noastre și o invit pe, uh, o salut pe Julie Pellegrin. Uh, ea este directoarea Centrului pentru Studii Industriale de la Milano și ne va informa despre un studiu pe care l-a solicitat Parlamentul pe tema Inițiativa pentru transparența datelor și impactul acesteia asupra politicii de coeziune. Aveți cuvântul.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 sumele plătite acestea vin din uh, niște conturi uh, acreditate. Um, sper că nu vor exista. Uh, S-ar putea să existe probleme în ceea ce privește uh, încărcarea datelor uh, și să apară aici anumite erori. În ceea ce privește utilitatea informațiilor, modul în care sunt prezentate informațiile pe internet variază în funcție de regiune uh, majoritatea um, folosesc formatul PDF, care nu este foarte uh, ușor de utilizat, nu se pot extrage date din acest format nici nu pot fi utilizate. De asemenea, există diferențe în ceea ce privește uh, limbajul și moneda uh, țării respective. Deci, uh, toate aceste lucruri fac comparațiile uh, dificile la nivel european, nu pot fi agregate informațiile, nu poate fi realizată o cercetare în baza acestor criterii. Per total, uh, există o performanță diferențiată. Solicitările care au fost făcute de Inițiativa Europeană pentru Transparență nu au fost implementate într totul, însă Um, există o oscilație în ceea ce privește uh, forma și tipul de date, astfel încât comparația datelor este foarte dificilă ca și uh, agregarea lor. De ce se întâmplă așa? Am uh, revizit o serie de factori care ar explica această situație. Majoritatea se leagă de, um, sta, de specificul național. Uh, Uh, datele prezentate sunt foarte diferite și acesta este unul dintre motivele pentru care există multe ambiguități în uh, definiția cerințelor minime. Beneficiarii și sumele totale alocate operațiunilor sunt interpretate diferit în uh, diferitele statele membre și regiuni. Acestea chiar dacă ar exista informații armonizate perfect și o înțelegere uh, armonioasă de în ce privește ambele direcții, beneficiarii și sumele alocate, uh, cerințele minime ar fi în continuare insuficiente. Cele trei componente de informații sunt uh, într-adevăr foarte slab uh, formulate și în felul acesta um, se ajunge la o utilitate a datelor care nu este la nivelul dorit. În Finlanda sau în Polonia uh, există programe mai ambițioase în ceea ce privește publicarea informațiilor, oferirea de informații referitoare la beneficiarii fondurilor și la mm, luarea de decizii vis-a-vis -vis de aceste proiecte și în felul acesta uh, pot fi uh, efectuate anumite căutări pornind de la criterii diferite. În Polonia există un program uh, care prezintă informațiile într-un mod foarte uh, prietenos, astfel toată lumea poate beneficia de ele. Ultimul element uh, se referă la lipsa de claritate, lipsa de vizibilitate este interesant uh, ceea ce am constatat în urma studierii cazurilor și anume modul în care autoritățile de management se luptă să identifice informațiile care sunt considerate utile și mai ales utile pentru ce? Pentru că, în general, uh, dezvăluirea de date despre beneficiari este considerată uh, în planul de comunicare pe care trebuie să-l aibă la bază fiecare program um, un lucru de la sine înțeles. Însă publicarea beneficiarilor se referă la oferirea de informații referitoare la beneficiari potențial, informații de care au nevoie aceștia pentru a participa la programe. Autoritățile de management doresc să uh, furnizeze informații și despre beneficiari pentru a face programele mai atractive, să vină cu exemple de cele mai bune practici pentru, după cum spuneam, a face programele mai atractive. Uh, autoritățile de management încearcă să folosească publicarea beneficiarilor pentru a distribui informații referitoare la rezultatele programelor, iar uh, întrebarea dacă aceste um, autorități de management uh, răspund la întrebarea unde se duc banii Uniunii Europene prin publicarea listei de beneficiari, nu știu dacă își găsește răspunsul. Um, uh, Întrebarea este dacă lista de beneficiari este, prezentarea acesteia este um, utilă, nu și-a găsit încă răspunsul. Există un set de factori care uh, sunt legați de caracteristicile sistemului de management în comun. Informațiile referitoare la beneficiari sunt gestionate la nivel de stat membru, uh, Deci, prin definiție, Comisia Europeană are un spațiu de manevră limitat, de aceea rolul de coordonare al Comisiei uh, este limitat uh, și vine să compenseze această lipsă de control acest lucru poate fi explicat prin faptul că Comisia nu este un actor monolitic, ci, pe de o parte, există cabinetul vicepreședintelui care a inițiat inițiativa, pe de altă parte, există di- direcția generală implicată, deci Digi Radio sau Digi Employment, deci Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, care sunt de asemenea implicate. Deci dacă a existat o intenție politică în ceea ce privește legitimitatea, legitimitatea responsabilitatea, încrederea și uh, credibilitatea, acest lucru nu a fost neapărat preluat de către direcțiile implicate, care ar putea să aibă alte priorități pe ordinea lor de zi. În felul acesta, autoritățile de management uh, se confruntă cu o situație uh, controversată. Am uh, vizionat o serie de factori și voi care au legătură cu statele membre și cu regiunile și care le caracterizează pe acestea. Sunt factori uh, importanți care explică uh, succesul implementării acestor proiecte. Um, cadrul legal nu reprezintă un impediment în ceea ce privește implementarea acestor criterii. We found, for example... Din potrivă, spre exemplu, în Finlanda am descoperit că există cadre legale mult mai uh, favorabile sau existau astfel de cadre legale chiar înainte de mm, implementarea inițiativei pentru transparență. Prin urmare, odată cu apariția acestei inițiative pentru transparență, am avut parte de o duplicare a legislației. În ceea ce privește cadrul instituțional, sistemele descentralizate, uh, Uh, de implementare pot să reprezinte un dezavantaj, dar lucrul acesta nu este decisiv, pentru că totul ține de capacitatea uh, existentă la nivelul uh, statelor membre și în special la nivelul regiunilor. În unele regiuni din Italia, spre exemplu, nu a fost posibilă publicarea datelor din pricina lipsei de resurse instituționale. Existau dificultăți tehnologice, tehnice. De asemenea, am uh, am descoperit o serie de caracteristici tehnice, de asemenea caracteristici umane. Spre exemplu, în Spania și în Franța au existat o serie de beneficiari care nu au dorit să ofere, să facă publice informațiile pentru că se teme, temeau că inițiativele lor ar putea fi copiate. În concluzie, Inițiativa pentru transparență este privită ca un fel de obligație instituțională de către statele membre. Există diferite moduri în care această inițiativă pentru transparență a fost implementată în diferitele state membre. Asta din pricina cadrului uh, inițiativei pentru transparență. Uh, solicitările sau cererile minime sunt insuficiente și chiar ambigue. Dar mai există și o problemă de profundă care este legată de faptul că obiectivul nu este unul foarte clar, este interpretat la nivel uh, național și regional. În acest caz uh, vedem o evoluție interesantă. De la un uh, obiectiv politic trecem la o Uh, un obiectiv regional sau obiective regionale. Prin urmare, obiectivele uh, acestei inițiative nu sunt foarte clare. În momentul de față se observă că obiectivele regionale sunt considerate a fi cele mai importante. Și acum să trecem la câteva recomandări făcute de către noi în cadrul studiului. Acestea sunt organizate pe trei niveluri. Mai întâi de toate, la nivel politic, avem nevoie de un, poli- un mesaj politic puternic. Să ne întoarcem la obiectivul inițial prezentat de domnul Calas, și anume, Inițiativa Europeană pentru Transparență se referă la controlul social exercitat de către cetățeni. Spre exemplu, publicul ar trebui să fie capabil să cunoască informații cu privire la fondurile europene utilizate în anumite zone de către anumite IMM-uri. Uh, Uh, în special IMM-uri, trebuie să vadă, cetățenii trebuie să vadă dacă aceste fonduri sunt atribuite mai degrabă fond, uh, IMM-urilor uh, decât companiilor mari. De asemenea, un fermier din Polonia ar trebui să știe ce fonduri au fost oferite regiunilor sale, regiunii sale. Sau eu personal, din curiozitate, ar trebui să am posibilitate, posibilitatea de a ști dacă regiunea din care provin a primit fonduri europene. De asemenea, diferite organizații, precum cea reprezentată de domnul Brita, ar trebui să aibă acces la astfel de informații. Nu este vorba aici despre evaluarea politicii, însă e un lucru relaționat. Nu are neapărat de a face uh, toată ideea aceasta cu controlul financiar. Nu e același lucru. În ceea ce privește publicarea beneficiarilor, ne dăm seama că aceasta este distinctă uh, este diferită de uh, alte domenii precum controlul financiar, uh, publicarea, etc. Toate acestea sunt uh, dimensiuni care, practic, contribuie la transparență, însă sunt entități dis- distincte, prin urmare ar trebui să fie tratate distinct. Toate aceste probleme nu ar putea fi rezolvate doar prin publicarea listei de beneficiari. De asemenea, recomandăm o la nivelul cerințelor. Uh, dorim ca cerințele să fie optime, maxime. Ar fi bine să cerem mai mult decât se cere în momentul de față, pentru că astfel am putea să îmbunătățim calitatea datelor primite. De asemenea, comunitatea europeană ar trebui să, și Comisia Europeană în special, ar trebui să ofere uh, ghidajul necesar, coordonarea, uh, asta pentru a-și asuma, practic, un uh, rol de lider în momentul în care mm, administrațiile regionale sunt prea slabe. Și a treia recomandare a noastră, nu știm dacă este neapărat fezabilă în acest cadru, este următoarea Atâta timp cât presiunea cetățenilor este eficientă și asta depinde, bineînțeles, de uh, caracterul de utilitate al datelor, e necesară o îmbunătățire tehnică a acestor date. Cum se poate face lucrul acesta? Prin uh, adăugarea unor noi câmpuri, precum locația, caracteristicile socioeconomice a beneficiarilor, o descriere mai adecvată a proiectului, uh, informații cu privire la parteneri, tipuri de susținere oferite deja sau uh, primite deja. În ceea ce privește forma, avem nevoie de formaturi, formate armonizate la nivel de uh, monedă, uh, limbă, de asemenea un, uh, o susținere online puternică. Toate astea pentru a agrega datele la nivel european. Aceasta ar fi valoarea adăugată adusă de către inițiativa pentru transparență. Astfel, inițiativa ar contribui la crearea unei priviri de ansamblu asupra întregilor uh, activități tuturor activităților demarate la nivel european și, de asemenea, ar putea contribui indirect, e drept, la procesul de integrare europeană. Acest, acest obiectiv ar putea fi deservit, de asemenea, de către in, inițiativa pentru transparență. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Îi dăm cuvântul în continuare reprezentantei Comisiei Europene, doamnei Catalina Maternova, care este director general adjunct pentru dezvoltare, comunicare și coordonarea politicii de coeziune în cadrul Direcției Generale Regio. Ne va vorbi despre inițiativele Comisiei și um, va vorbi mai ales despre studiul prezentat de doamna Pelegrin. Vă rog. Good morning, Mr. Chair. Thank you very Bună dimineața, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați lansat-o. Mă asigur că am toate hârtiile de care am nevoie pentru a comenta recomandările făcute de doamna Pelegrin. Însă, sigur că nu voi citi notițele pe care le am aici, aș vrea să reacționez direct la prezentarea făcută de doamna Pelegrin. În primul rând, o remarcă generală. Am început să lucrez la comisie la câteva luni înainte de lansarea acestei inițiative și trebuie să spun că inițiativa a fost foarte bine primită de directorul nostru general. Mesajul um, cabinetului vicepreședintelui Uh, mesajul acesta a fost bine primit uh, în serviciile comisiei. Trebuie să-i contrazic pe cei care spun altceva. Uh, sunt o persoană care crede foarte mult în transparență, în guvernare și această inițiativă a fost, încă o dată spun, una binevenită. Direcția noastră generală este responsabilă de administrarea peste o treime din bugetul Uniunii Europene și considerăm că cetățenii au dreptul să știe cum se folosesc acest, acești bani. Multe persoane consideră că le sunt um, uh, limitate mișcările din cauza acestor, uh, acestor sisteme, însă intenționăm să uh, facem lucruri diferit odată cu adaptarea noului cadru reglementar. Inițiativa pentru transparență a intervenit uh, după ce s-a instituit cadrul reglementar însă, în perioada, însă perioada 2007-2013 este prima perioadă de utilizare a bugetului european, prima perioadă în care există această inițiativă. Sunt de acord uh, cu doamna Pelegrin în privința faptului că nu toate statele membre respectă în aceeași măsură această inițiativă, însă există exemple excelente, Lituania, Ungaria, Finlanda, Franța. Sunt tot atâtea țări care au preluat cerințele minime și au uh, instituit sisteme care permit o accesabilitate și o comparabilitate de plină a datelor în context național. Și următorul pas este de a face în așa fel încât datele să fie comparabile și uh, accesibile la nivel european. Însă e clar că politica în acest domeniu este uh, la latitudinea guvernelor naționale și ca atare uh, ne confruntăm cu o provocare, însă cadrul reglementar va evolua în, următorul, în următoarea perioadă. În cadrul acestui sistem de gestiune în comun, depindem de bunăvoința statelor membre și de bunăvoința regiunilor, care sunt autoritățile de gestiune pentru fonduri. Sigur că le adresăm uh, recomandări și uh, furnizăm standarde și abordări comune prin uh, Comitetul de Coordonare, prin COCOF. Și am creat de asemenea un portal pe internet unde sunt uh, uh, furnizate informații cu privire la beneficiari și următorul pas pe care l-am făcut a fost să creăm o rețea, rețeaua Inform, care este o rețea cătuită din 250 de uh, ofițeri uh, responsabili cu comunicarea din statele membre, aceștia se întâlnesc și împărtășesc bune practici, iar această rețea este un for pentru difuzarea bunelor practici și pentru schimbul de informații. Aș vrea să spun că noi nu suntem cei care ne preocupăm doar de utilizatorii fondurilor, chiar dacă ei sunt importanți, considerăm că politica de coeziune acoperă și alte elemente care sunt relevante pentru transparență. Procesul de consultanță, de exemplu. Folosim uh, sisteme prin care comunicăm cu toate părțile interesate și de asemenea considerăm că trebuie să informăm autoritățile de gestiune și potențialii beneficiari în privința oportunităților pe care le oferă aceste fonduri. Și este un domeniu în care am vrea să obținem rezultate mai bune decât în trecut. Pentru aceasta e important uh, acțiunea de simplificare a procesului și segmentarea diverselor politici, precum și posibile suprapuneri între diferitele instrumente de finanțare pentru același beneficiar. Nu cred că vom depăși ușor această problemă pe viitor, însă putem măcar să furnizăm informații într-un mod mai coerent decât în prezent și putem discuta și cu alte direcții generale care implementează alte părți ale bugetului. Pentru că chiar dacă suntem compartimentați uh, pe direcții generale, cred că putem să cooperăm pentru a furniza informații mai ușor de utilizate către beneficiari. Nu vreau să vin cu scuze, aș vrea însă să explic faptul că structura aceasta de gestiune în comun este o, o structură în cadrul căreia cel mai bun mod de a respecta cerințele de transparență, de consultare și așa mai departe, este prin a fixa de la bun început un cadru de reglementare adecvat. După ce se adoptă reglementări, este mult mai greu să schimbi regulile sau să înăsprești regulile. Și ca atare depindem foarte mult de bunăvoința și de interesul autorităților de gestiune. Doamna Pelegrin vorbea despre voința politică și despre importanța uh, specificităților culturale. Într-adevăr, acestea duc la uh, variații foarte mari între statele membre în ceea ce privește în ce măsură vor să difuzeze informațiile. Tocmai de aceea am dat și exemplul Lituaniei. Lituania a obținut și o distinție Mă uit la Jan Olbricht, care a fost președintele jurului care a acordat această distinție. Lituania a creat un portal pentru a informa beneficiarii în privința oportunităților și pentru a, a difuza lista beneficiarilor și Lituania reprezintă deci un model în această privință. Nu vreau să a, dau și contra exemple, însă e clar că există abordări foarte diferite și e clar că se poate face mai mult pe viitor. E de dorit să existe un cadru reglementar mai clar de la bun început. În 2005 s-a lansat această inițiativă și avem oarecare experiență, s-au făcut studii, inclusiv studiul care v-a fost prezentat, studii care ne permit să îmbunătățim procesul. Vă dau doar un exemplu care nu ține de transparența față de beneficiari, un exemplu care ține de informarea potențialilor beneficiari. În regulament se vorbește despre faptul că autoritățile de gestiune trebuie să spună dacă fondurile europene contribuie la un anumit proiect. Există țări în care uh, există dificultăți în ceea ce privește respectarea cerinței de bază în privința publicității. Cerința de bază în privința faptului că nu doar fonduri naționale sunt cheltuite pentru un anumit proiect, ci și fonduri europene. Există deci diferențe foarte mari între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene din acest punct de vedere și uh, Studiul acesta confirmă faptul că s-au făcut progrese, însă mai uh, sunt multe de făcut pentru a exista un uh, flux de informații atât în stadiul ex ante cât și în stadiul ex post, atunci când vedem cine a beneficiat de finanțare europeană și uh, atunci când vom elabora Uh, legislația viitoare, cred că va trebui să avem în vedere aceste puncte și să uh, redactăm o legislație mai bună. Îi mulțumim uh, domnului domnul Evison, care va vorbi despre transparență și responsabilitate. Îi dăm cuvântul, deci, domnului Levison din partea Curții de Conturi. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit Comisia pentru Control Bugetar din Parlamentul European pentru această audiere interesantă și importantă cu privire la transparență în gestiunea fondurilor structurale. Este foarte interesant să ascult toate aceste contribuții. Aș vrea de asemenea să-mi exprim recunoștința pentru invitația care mi-a fost adresată de a vorbi aici în numele Curții Europene de Conturi. În rezoluția sa de la 19 februarie 2008 cu privire la transparență în uh, afacerile financiare, Parlamentul European a subliniat că transparența contribuie la consolidarea principiilor democrației și respectării drepturilor fundamentale. Poziția aceasta a fost confirmată recent de Parlament în rezoluția din 15 iunie 2010 cu privire la transparență în politica regională. În uh, domeniul intervențiilor din fondurile structurale europene, transparența înseamnă, în primul rând, înțelegerea de către potențialii beneficiari a modului în care este acordat sprijinul european, asigurând astfel tratamentul egal al beneficiarilor și oportunitățile egale în ceea ce privește accesul la sprijin. De asemenea, furnizarea cetățenilor și părților interesante, furnizarea de informații relevante și fiabile cu privire la resursele financiare cheltuite, disponibilitatea informațiilor relevante și fiabile cu privire la rezultatele intervențiilor din fonduri, ceea ce permite părților interesante să evalueze eficacitatea, eficiența și uh, economia acestor intervenții și responsabilitatea celor care au fost însărcinați cu uh, răspunderea de a gestiona fonduri publice. Furnizarea listelor beneficiarilor uh, este importantă pentru a respecta aceste obiective. Trebuie să se ajungă la un echilibru între nevoia de a uh, furniza informații și respectarea vieții private și confidențialității afacerilor. Eu sunt auditor și nu vă pot spune ce tipuri de informații ar trebui să fie disponibile pentru cetățenii europeni. Nu fac altceva decât să iau notă de rezoluția Parlamentului din 15 iunie 2010. Aș vrea să prezint în continuare deficiențele observate de Curtea de Conturi în ceea ce privește transparența și recomandările făcute de către Curte. Aș vrea să mă axez asupra accesibilității, relevanței și fiabilității informațiilor. Acestea sunt cele trei aspecte care trebuie avute în vedere pentru a asigura o transparență și o responsabilitate reală. Activitățile legate de fondurile structurale sunt complexe din cauza numărului mare de proiecte confinanțate și din cauza faptului că intervențiile sunt gestionate de intermediari. De asemenea, din cauza diversității naturii acestor proiecte. Vorbim despre autostrăzi, aeroporturi, tronsoane de cale ferată, Vorbim despre fonduri de capital de risc, infrastructuri turistice, acțiuni de formare profesională și așa mai departe. Beneficiarii sunt foarte diversi. E vorba despre instituții publice, dar pot fi autorități naționale și regionale, municipalități, universități, universități uh, și uh, actori privați, IMM-uri, asociații care acordă, furnizează formare profesională, persoane private și așa mai departe. Lipsa informațiilor relevante și fiabile în ceea ce privește costurile și rezultatele este o observație recurentă făcută de Curtea de Conturi în rapoartele sale anuale și speciale. În ceea ce privește legalitatea și uh, regularitatea activităților, Curtea a notat uh, în rapoartele sale anuale că majoritatea erorilor se datorează următoarelor aspecte ceri ineligibile făcute de către beneficiari, costuri care nu sunt legate de proiectul uh, cofinanțat sau costuri care nu sunt legate de fapt de perioada de programare respectivă, apoi exagerarea costurilor eligibile, în general, erorile acestea se datorează exagerării costurilor uh, de personal sau costurilor indirecte sau se datorează uh, unor venituri care nu sunt deduse din costurile uh, respective. Apoi, nerespectarea condițiilor de plată, în special în ceea ce privește regulile legate de achizițiile publice. Transparența este foarte importantă în acest domeniu E nevoie de proceduri uh, pentru a se asigura tratamentul egal al tuturor uh, um, candidaților. Având în vedere că s-au depistat uh, deficiențe în ceea ce privește sistemele de control, Curtea a recomandat Comisiei să existe o cooperare între autoritățile de gestiune și promotorii proiectelor pentru ca aceștia să se familiarizeze cu riscurile legate de respectarea cadrului reglementar și cu uh, riscurile posibile. De asemenea, să se formeze personalul pentru ca acesta să poată detecta erorile apărute în declarațiile legate de costuri și, de asemenea, să se supravegheze uh, în mod eficient controlele primare efectuate de statele membre pe baza unor sisteme de analiza riscurilor și de control, uh, sisteme implementate de autoritățile de gestiune. Curtea subliniază însă că e nevoie de reformarea reglementărilor și regulamentelor. Într-adevăr, crește numărul controalelor și erorile depind devin din ce în ce mai puțin frecvente. Așa că costurile controlelor încep să fie prea mari um, raportate la beneficiile legate de reducerea erorilor. Pe de altă parte, s-ar putea îmbunătăți calitatea și eficacitatea controlelor existente. Iată de ce atât controlele cât și costurile controlelor trebuie să fie transparente, în așa fel încât să se ajungă la un echilibru între costul controlului și beneficiile controlului. Atunci când nu există un astfel de echilibru, trebuie să se revizuiască programele și sistemele uh, respective. O altă sursă de eroare este complexibilitatea regulilor legate de egibilitate pe care trebuie să le respecte beneficiarii. Trebuie să se simplifice procedurile pentru a se asigura transparența. Regulile și reglementările trebuie să fie clare și trebuie să fie ușor de aplicat pentru a se reduce riscul de erori și pentru a se reduce costurile controalelor. De asemenea, trebuie să se acorde atenție calității cheltuielilor. Curtea a subliniat de asemenea că există anumite elemente direct legate de transparență și care trebuie îmbunătățite. În primul rând, evaluările făcute în rapoartele anuale de activitate și în declarațiile directorilor generali cu privire la fiabilitatea controlelor interne. În al doilea rând, calitatea datelor furnizate de către statele membre, datele furnizate Comisiei cu privire la uh, mecanismele de corecție financiară și de recuperare. Al doilea domeniu urmărit de către curte este eficacitatea, eficiența și economia intervențiilor Uniunii Europene. În ceea ce privește proiectele majore, așa cum arată curtea în raportul special 1 din 2008, e nevoie de o analiză mai eficace și mai consecventă a um, aplicării proiectelor la nivelul comisiei. S-a fixat în anumite cazuri o rată prea mare a contribuției comisiei. Comisia a recomandat să se sporească eforturile de a defini reguli pentru a crește transparența cheltuielilor europene. Comisia a făcut eforturi în timpul perioadei de programare 2007-2013 și rezultatul acestor eforturi trebuie să fie analizat de Comisie în viitoarele sale audituri. Adesea se identifică deficiențe în ceea ce privește lipsa transparenței cu privire la rezultatele obținute, ceea ce subminează responsabilitatea. Curtea a detectat cazuri în care obiectivele și indicatorii nu sunt definiți și ca atare nu se poate evalua performanța unui proiect. Atunci când există obiective și indicatori, există situații în care informațiile cu privire la rezultate și impact sunt absente, insuficiente sau nu sunt fiabile am uh, menționat acest lucru în raportul special 10 din 2006 cu privire la evaluarea ex post, în raportul 1 din 2007 cu privire la procesele uh, pe termen mediu și, de asemenea, în raportul special 1 din 2008 cu privire la proiectele majore și în raportul special 17 din 2009 cu privire la acțiunile de formare profesională pentru femei. Aceste deficiențe uh, fac uh, dificilă evaluarea uh, raportului costuri-beneficii. În auditurile sale, curtea este adesea obligată să colecteze informa informații cu privire la rezultate la nivelul beneficiarilor. Absența informațiilor nu permite agregarea informațiilor cu privire la rezultatele obținute prin finanțările din fondurile structurale. Curtea recomandă să se definească obiective SMART și indicatori relevanți de performanță, precum și să se colecteze date fiabile și să se facă publice aceste date. Curtea a recomandat Comisiei să vadă dacă nu se poate concentra mai mult asupra rezultatelor decât asupra inputurilor în felul acesta se va evidenția um, felul în care finanțele au contribuit la îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor și se crește transparența. Domnilor și domnilor, s-au făcut progrese în ceea ce privește transparența în administrarea fondurilor structurale. Sporirea transparenței în continuare va duce la creșterea responsabilității celor care răspund de gestiunea finanțărilor europene informații mai transparente cu privire la eficacitatea, eficiența și economiei cheltuielilor va duce la o mai bună definire a intervențiilor și la îmbunătățiri în ceea ce privește mecanismele de implementare a finanțărilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Apriamo adesso il dibattito. Mulțumesc. Deschidem acum dezbaterea. Doamna Gresle are cuvântul. Vă mulțumim pentru această prezentare. Au fost lucruri interesante, cu toate că doresc să spun doamnei Pelegrin că nu mi-a plăcut atât de mult faptul că a încercat să prezinte mai frumos uh, realitatea istorică. Domnul Calas a inițiat această inițiativă privind transparența, însă nu a implementat-o, nu a ancorat-o într-o lege. Deci, practic, toate subvențiile și tot ceea ce s-a solicitat prin uh, inițiativa europeană pentru transparență, însă a fost vorba numai despre o comunicare, implementarea legislativă a avut loc printr-o solicitare a Parlamentului în niciun text nu se făcuse vreo propunere referitoare la publicarea beneficiarilor de subvenții. Știu acest lucru pentru că am fost în comisia competentă, acest lucru nu se regăsea acolo, noi ca Parlament am introdus-o, iar uh, cei de la politicile regionale și fondurile structurale au început să facă acest lucru, apoi a urmat regulamentul bugetar și abia apoi s-a făcut o propunere uh, după ce toți ceilalți uh, făcuseră pași pe această direcție deja. Deci, încă de la început nu a existat ceea ce se cheamă ownership uh, la comisie. Nu a existat niciodată un proiect de comisie care să vorbească despre publicarea listei beneficiarilor. A fost vorba despre un document al domnului Calas, dar um, aceasta nu a avut puterea de a se asigura că se face și uh, implementarea legislativă și avem de suferit și în prezent de pe urma acestei uh, acestor lipsuri. Parlamentul a făcut propuneri pe această direcție și uh, în regulamentul bugetar și în ceea ce privește prevederile de implementare, însă ele nu au fost preluate de către comisie. Deci, practic, în continuare ne confruntăm cu această problemă care a fost identificată, este nevoie, despre o, este nevoie despre, de o uniformizare, dar posibilitatea de a realiza această uniformizare nu ne-a fost dată încă. De aceea, stimată doamnă Maternova, este uh, prea puțin spus că încercăm foarte multe și că ne străduim, dar că nu reușim că să ajungem la uh, rezultate concrete. Comisia nu face destul și nu sunt mulțumită pentru că cred că uh, drumul spre iad este într-adevăr pava de intenții bune. Și dacă veți continua pe această direcție, uh, veți, uh, se vor mai scurge 10 ani de zile fără să ajungem la niște rezultate concrete. Pentru că dacă Comisia face niște propuneri care nu sunt fezabile, uh, Uh, pentru că întotdeauna vor exista bani europeni, atunci nu vom putea progresa. Propunerile se găsesc pe masă, uh, este vorba despre o limbă unitară, propun engleza pentru că este lingua franca și o uniformizare a tuturor celorlalte domenii. De ce am vrut să avem o um, publicarea a listei beneficiarilor, pentru că am dorit transparență. Însă la ce, ne servește, la ce ne servește transparența? Noi, ca Parlament, trebuie să știm dacă ne-am atins obiectivele politice. Vrem să știm dacă prin fondurile structurale ne-am atins obiectivele în domeniul politicii de agricultură. Deci avem nevoie să putem uh, compara informațiile. Pentru că până una alta, în prezent, ne confruntăm cu un cimitir al datelor, iar noi avem nevoie de evaluarea acestor date pentru a vedea dacă ne-am atins obiectivele politice sau nu. Și această valoare, uh, această valoare adăugată ar trebui să fie dată de către comisie um, direcțiile generale ar trebui să ne prezinte modul în care sunt gestionați acești bani, dacă ei ajung la beneficiari și modul în care sunt cheltuiți. Pentru că ceea ce obține până acum uh, nu este mulțumitor. Mă întreb cum, exist- cum ne se poate să existe anumiți beneficiari care să beneficieze de bani. De exemplu, uh, s-au fost menționați proprietari de hoteluri care să construiască hoteluri de lux de 5 stele, pe de altă parte au fost refuzați bani pentru construcția anumitor școli în alte state membre. Deci, asemenea lucruri trebuie analizate și Comisia Europeană trebuie să ne furnizeze datele respective. Mă interesează, deci, să aflu de la doamna Pelegrin dacă poate să facă o listă de priorități care sunt de regiunile și statele membre care implementează cel mai rău uh, criteriile de transparență. Și apoi trebuie să ne gândim ce vom face, pentru că este posibil ca Comisia să prevadă în nou regulament, pentru că este o codecizie, că transparența trebuie Uh, încurajată și anume alocarea banilor se face și în funcție de modul de implementare al transparenței. Ar putea să fie introdus și un asemenea criteriu. Poate puteți să ne dați și anumite uh, exemple, pentru că mă întrebă dacă cu o raportare uh, trimestrială se pot obține rezultate pozitive. Întrebarea este care sunt învățămintele pe care le tragem noi uh, din această publicare a listei beneficiarilor. Și mă întrebăm, mă întreb de ce uh, nu sunt urmărite prevederile de implementare, pentru că peste șapte ani putem să facem un regulament uh, și acesta să nu fie cel mai potrivit. Deci cred că dacă am fi suficient de ambițioși să ne folosim de ceea ce avem, atunci am putea obține mult mai multe. Acest Parlament și Comisia noastră dorește să realizeze mai multe vis-a-vis -vis de acest aspect decât s-a făcut în trecut. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Valcitis. Thank you. Mulțumesc! În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor oaspeților noștri pentru informațiile importante uh, pe care ni le-au transmis și pentru faptul că și-au împărtășit experiența cu noi, uh, mai ales experiența venită din Statele Unite. Eu reprezint Lituania și astăzi am auzit uh, câteva observații pozitive referitoare la Lituania. Eu sunt unul dintre aceia care au început să creeze uh, pagina de internet din 2005, care a fost uh, premiată, după cum s-a spus astăzi. De atunci s-au schimbat mai multe guverne și nu am știut că Lituania a primit o asemenea distinție. Sunt de acord că există multe probleme la nivelul statelor membre și sunt de acord cu doamna Gresle că uh, anumite lucruri trebuie schimbate, pentru că uh, viața, la modul general, se schimbă. Și am o întrebare retorică. 300 de miliarde de euro sunt alocate statelor membre pentru a îmbunătăți competitivitatea. Sau statele membre trebuie să se asigure că se întâmplă așa. Comisia însă nu uh, definește clar cum stau lucrurile. Uh, am, uh, mi-am notat câteva propoziții care au fost menționate astăzi de doamna Julie Pellegrin. Mă întreb cum poate cineva să se aștepte că, ca statele membre să ofere um, informații fiabile. Și, pe de altă parte, doamna Catarina Maternova, um, care reprezintă Comisia Europeană, a spus că, în prezent, uh, receptarea de informații depinde de uh, bunăvoința statelor membre. Cred că acestea sunt două elemente esențiale care trebuie subliniate. Îmi amintesc de timpul în care noile state membre au trebuit să-și creeze propriile sisteme. Noi a trebuit să facem acest lucru în Lituania și am fost lăsați uh, pe cont propriu. Noi aveam uh, trecutul nostru, tradiția noastră și experiența noastră și a trebuit să creăm ceva nou. Aceasta este o zonă foarte specifică, iar oaspeții noștri din Statele Unite au spus pe bună dreptate că trebuie create noi programe pentru a promova sau a încuraja cetățenii și personalul care lucrează în acest domeniu. Aș putea să spun multe lucruri pentru că sunt familiarizat cu acest subiect și este un subiect foarte delicat. Însă trebuie să spun că în viitorul apropiat va trebui să luăm niște decizii clare trebuie să ne bazăm pe experiența Statelor Unite. Comisia Europeană trebuie să numească o persoană sau un serviciu care să fie responsabil pentru gestiunea fondurilor structurale, pentru transparența acestei gestionări, pentru că în prezent solicităm două lucruri distincte. Vrem să simplificăm regulile, dar pe de altă parte solicităm statelor membre să absoarbă fondurile în mod corect 100%. Ce uh, președinte al unei țări ar iniția simplificarea regulilor știind că va fi responsabil personal pentru fiecare greșeală care se va face dacă uh, sunt folosiți greșit banii. De aceea cred că Comisia Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea totală. Oamenii care vor fi competenți uh, trebuie să fie numiți și aceștia trebuie să facă propuneri de simplificare a regulilor la nivel național, pentru că uh, statele membre trebuie să își uh, să implementeze aceste reguli. Tot ceea ce am auzit astăzi despre Statele Unite este foarte util și cred că pe viitor toate aceste procese vor trebui să implice publicul și cetățenii. Pentru că numai în felul acesta vom putea să avem o guvernare mai bună și um, rezultate mai bune. Uh, nu am nicio întrebare, însă doresc să fac niște observații despre ceea ce s-a spus. Eu voi face tot ceea ce este posibil pentru ca Comisia Europeană să preia mai multă răspundere uh, pentru procesele care uh, au loc în toate cele 27 de state membre. Și înainte de a încheia, vreau să spun că atunci când am început să vorbim despre absorpția fondurilor europene și știu că perioada de programare se apropie de sfârșit, am înțeles că anumite state membre nu au fost capabile să absorbă toate fondurile. Mulțumesc! Grazie, eh, onorevole Stas. Mulțumesc, domnul Stas. Mulțumesc. Aceasta este o audiere. Deci, suntem aici pentru a învăța unii de la alții. Și așa cum au spus și antevorbitorii mei, în această dimineață am putut să învățăm anumite lucruri unii de la alții. Am aflat câte ceva din experiența americană și abordările de acolo. Și trebuie să spun că mie nu-mi plac monologurile. Pentru că de multe ori la audieri um, acestea așa se desfășoară, sub formă de monolog, însă ultimii trei vorbitori uh, sunt acum în fața noastră și, iată, dumneavoastră sunteți membru al Curții de Conturi Europene, um, domnule Levaison. Doamna Caterina Matenova este reprezentanta Comisiei Europene, iar doamna Julie Pellegrin este academician. Și vreau să vă adresez tuturor această întrebare. Ce ați învățat dumneavoastră din ceea ce ne-au spus oaspeții americani? Există anumite lucruri despre care să fi spus, da, asta este interesant, vrem să verificăm cum ar funcționa la noi și poate să introducem asemenea elemente și în politica europeană. Mulțumesc, domnul Zöndergaard. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să reacționez la cele spuse aici astăzi. Am ascultat niște prezentări uh, foarte bune. Însă aș vrea să știu ce ne împiedică să creăm în Uniunea Europeană un sistem ca și în Statele Unite. e posibil să tra- se transmită toate datele într-o uh, bază de date și apoi să se analizeze și remixeze aceste date. Din câte știu eu, nu există nici uh, o prevedere în Declarația Drepturilor Universale, în drepturilor omului. Um, nu există un drept general uh, să beneficiezi de fonduri europene. Cred că am putea crea o bancă de date fiabilă. Și de aici întrebarea mea pentru ultimii trei oratori. Ce vă împiedică, concret, în afară de voința politică, ce vă împiedică să puneți la punct un sistem similar cu cel care există în Statele Unite? Mulțumesc. Domnul Chatsi Marcachis. Domnule președinte, întrebarea mea se adresează Comisiei. Uh, dacă am înțeles bine, Comisia nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea datelor. Bine, trebuie să acceptăm lucrul acesta, însă nu pe termen nelimitat. Nu voi fi la fel de drastic ca și colegii, însă la fel de clar. De ce trebuie să acceptăm faptul că acuratețea nu este garantată? experiența unui nou stat uh, membru este evidentă și importantă. De ce așadar ne aflăm în uh, situația asta? Pentru că Comisia și statele membre nu sunt dispuse să se uh, Uh, adapteze situației. Dacă Comisia nu oferă fondurile doar celor care respectă uh, regulile, atunci situația se va propaga și în viitor. Și întreb acum Comisia de ce lucrul acesta nu este posibil, de ce nu putem conecta atribuirea fondurilor de reguli, de respectarea regulilor. De ce Comisia nu spune uh, Vă vom ajuta să înțelegeți regulile, vom crea chiar un sistem informațional pentru a vă ajuta. Uh, Uh, și dumneavoastră sunteți obligați să le uh, respectați. În caz contrar, nu veți primi uh, fondurile. De ce nu se poate face lucrul acesta? Domnul Levison spunea asta și sunt încântat de faptul că Curtea de Conturi este atât de atentă întotdeauna. Întreb acum de ce Curtea de Conturi nu vrea să, nu este dispusă să pună la stâlpul uh, infamiei uh, directoratele generale ale Comisiei, pentru că acestea sunt uh, vinovate practic de această situație. Avem acum o mulțime de date care pur și simplu nu ne ajută să înțelegem imaginea de ansamblu. Situația asta nu mai trebuie să se pro- propage. Sunt dispus să, să colaborez strâns cu Curtea de Conturi, trebuie să an- analizăm clar uh, cine din cadrul comisiei se descurcă bine, cine nu, pentru că există dif- diferențe și în acest sens, însă în orice caz cer ca atât comisia să fie trasă la răspundere, cât și comisia la rândul său să tragă la răspundere statele membre care nu uh, respectă regulile cei, pe cele care nu vor să respecte regulile. Toate acestea trebuie să fie analizate, asta pentru a putea crea o structură inteligibilă pentru opinia publică și pentru a obține transparență. Vă mulțumesc, domnule uh, președinte. Urmează domnul Olbret. Uh, vă mulțumesc mai întâi de toate. Îmi cer scuze că am ajuns uh, prea târziu la, la întâlnire, pentru că uh, participasem la, și la întâlnirea unei alte comisii. Însă, în orice caz, pornind de la cele auzite de mine astăzi, îmi dau seama că mm, unul dintre elementele esențiale este uh, următorul. Dacă încercăm să aflăm de la cetățenii europeni care sunt uh, elementele uh, pe care le-ar, le-ar importa din Statele Unite în uh, Uniunea Europeană, uh, trebuie să înțelegem faptul că situația uh, din SUA este total diferită de situația din Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană avem o mulțime de state diferite, avem o gestiune în comun a, a fondurilor, o situație care nu se regăsește în Statele Unite ale Americii. Uh, nu se pune problema necunoașterii regulilor de către beneficiari, ci problema este următoarea. Regulile naționale sunt diferite de regulile europene. Prin urmare, se pune întrebarea dacă putem crea o, un sistem european clar cu privire la eligibilitate. În ceea ce privește licitațiile publice, spre exemplu, ne confruntăm cu aceeași situație. Și asta deoarece există reguli diferite la nivel național, respectiv la nivel european. Aceasta este problema Uniunii Europene. Prin urmare, vă întreb de ce să uh, comparăm sistemele uh, implementate în Stata, Statele Unite și uh, respectiv în Uniunea Europeană. Eu mă întreb dacă aceste două sisteme sunt comparabile. Uh, această întrebare o adresez nu doar europenilor, ci și uh, invitaților din Statele Unite ale Americii. Dezbaterea pe care o auziți astăzi este aceeași ca și cea pe care o auziți în Statele Unite, acasă, sau uh, nu? Pentru că, vă dați seama, avem uh, în Europa problema aceasta a diferitelor state, a diferitelor reguli naționale. Prin urmare, ce dorim noi acum să facem? Să renunțăm la gestiunea în comun sau să simplificăm procedura de gestionare în comun a fondurilor? În orice caz, problema este mult mai complicată. Dacă vrem să apărăm uh, ideea de uh, gestiune în comun, uh, ne dăm seama că e dificil de, de apărat, cu toate că această, acest sistem este un succes, o realizare a Uniunii Europene. Ei, vrem să păstrăm acest sistem sau vrem să renunțăm la el, oferind responsabilitățile statelor membre? Avem uh, o serie de filozofii aici. Uh, în orice caz, e clar că nu putem face cu toții, la nivel european, același lucru în același timp. Vă mulțumesc! Înainte ai da cuvântul doamnei Pelegrin, dați-mi voie să adaug uh, ceva la rândul meu, spune domnul președinte. Există câteva diferențe uh, între Uniunea Europeană și SUA. Unul dintre aceste, una dintre aceste diferențe este următoarea. SUA are un control celor 787 miliarde de euro. UE pune accent însă pe colaborarea cu statele membre. Întrebarea mea este următoarea. Avem o serie de experiențe cu informațiile și datele primite din partea OLAF, din partea structurilor de control, etc. În, cazul, în cazurile de fraudă, uh, avem uh, de-a face cu uh, politicieni, atât de la nivel național, cât și de la nivel uh, regional, care se fac vinovați de acte de fraudă. Prin urmare, există responsabili care trebuie să fie luate, să fie trași la răspundere. Dar tocmai deoarece există tocmai din cauza faptului că există astfel de persoane corupte în cadrul administrației, de multe ori administrațiile nu sunt dispuse să ofere datele necesare uh, forurilor uh, superioare. Și prin urmare, cum putem să le obligăm pe aceste autorități să ofere toate informațiile necesare? Urmează doamna Pelegrin, mai apoi doamna Maternova și mai apoi domnul Levison, iar dacă uh, invitații din SUA doresc de asemenea să intervină, vor avea ocazia să o facă. Urmează doamna Pelegrin. Vă mulțumesc! Ce împiedică Uniunea Europeană să creeze un sistem asemănător cu cel din SUA? E clar, gestiunea în comun. Aceasta este diferența esențială. Care e soluția însă? Putem să renunțăm la gestiunea în comun? Nu cred că lucrul acesta este posibil. Stâlpul uh, infamiei, da, ar putea fi o soluție. Putem să tragem la răspundere astfel nu doar uh, statele membre, cât și, ci și uh, directoratele generale. Sancțiunile sunt o altă opțiune, dar poate că este o opțiune mai puțin realistă în cadrul actual. Cred că ar trebui să îmbunătățim informațiile și datele Uh, cât mai uh, mult cu putință. Nu e adevărat că statele membre nu pot uh, oferi date precise. Când vine vorba de informații și date precise și utile, sperăm că cetățenile, cetățenii vor îmbunătăți informațiile care sunt disponibile publici, publicului, că le vor utiliza de asemenea pentru a exercita presiunea asupra autorităților naționale și regionale, astfel încât acestea să se simtă obligate a lua parte la inițiativa pentru transparență. Vă mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii cu privire la ceea ce putem învăța și ceea ce putem face pe viitor. Mai întâi de toate, Uh, un comentariu foarte util pe care l-am auzit din partea reprezentantului Curții Auditorilor. Acesta este, în paranteză fie spus, uh, chiar unul dintre argumentele pe care îl folosim uh, noi în discuțiile cu statele membre, este următorul. Opinia publică are dreptul să știe cum sunt folosite fondurile publice. protecția datelor și uh, confidențialitatea în uh, domeniul afacerilor sunt concepte pe care le-am tot auzit uh, din partea membrilor Uniunii Europene în momentul în care, la nivelul COCOF, încercam să obligăm o să cerem o listă a beneficiarilor fondurilor publice. Dacă vorbim despre fonduri publice, ni se pare și nouă normal ca cetățenii să aibă informații cât se poate de clar, clare cu privire la beneficiari. Aceste uh, discuții au fost purtate încă din 2004-2007 uh, încoace. Cele mai mari Probleme le-am avut nu însă cu noile state membre, ci cu vechile state membre care foloseau resursele pentru coeziune, resursele sociale, resursele pentru agricultură, etc. Deja. Prin urmare, în momentul în care discutam manualul, uh, liniile directoare, marile probleme au fost confidențialitatea în domeniul uh, afacerilor și protecția sferei personale. Da, în ceea ce privește uh, ridicarea la stâlpul infamiei a diferitelor director directorate generale, dați-mi voie să vă spun că nu acestea sunt neapărat cele mai vinovate, pentru că noi am încercat să le convingem pe statele membre să accepte propunerile noastre. Pornind de la cadrul în care operăm, consider că am atins cam tot ceea ce am fi putut atinge. Repet, uh, exemplul lituanian, dar chiar și exemplul ungar este, sunt excelente. Statele respective au mers mult uh, mai departe decât reglementările noastre. În lista beneficiarilor, noi nu ne doream neapărat crearea de uh, Uh, comparații între beneficiari și date din diferitele state membre. Noi vrem să ne asigurăm că cetățenii europeni au posibilitatea de a obține date clare cu privire la uh, domeniile care îi interesează. Deci noi asta doream să facem. Nu vrem să obținem cine știe ce comparații, sisteme de com- comparate, comparare între datele colectate, etc., ci doream prin aceste liste să le furnizăm cetățenilor europeni informațiile pe care consideram că merită a le primi. Tocmai de aceea, data viitoare, la următoarea discuție cu privire la cadrul uh, de reglementare, pentru următoarea perioadă. Știți că Comisia are dreptul de inițiativă. Am înțeles cele spuse de doamna Gresle uh, și anume că în ceea ce privește inițiativei pentru transparență din 2005. Cadrul discutat în prealabil nu a fost neapărat cel mai potrivit, însă sunt sigură că situația se va schimba în momentul în care vom negocia cadrul legal pentru următoarea perioadă de funcționare. Însă, revenind la subiect, uh, Uh, oricare ar fi propunerea Comisiei în acest sens, uh, Consiliul este uh, cel care ia decizia finală și sunt absolut convinsă că și în anul 2011 și în 2012 vom discuta tot despre secretul în domeniul afacerii, afacerilor, confidențialitate, pentru că toate aceste subiecte sunt discutate în continuare în cadrul acesta al gestiunii comune și Vorbim despre Consiliu interesele diferite sunt, uh, diferitelor state membre sunt uh, cel mai bine reprezentate la nivelul Consiliului. Prin urmare, um, decizia finală va fi mai mult ca sigur luată în urma unor discuții uh, mult asemănătoare cu cele purtate în trecut. Sunt de acord cu colegul din, din dreapta că nu e un drept al omului acela de a utiliza fondurile uh, fondurile europene. Prin urmare, Comisia nu consideră că confidențialitatea în domeniul afacerilor și protecția datelor personale, personale este uh, importantă în acest context, în contextul creierii unei liste a beneficiarilor de fonduri europene. Noi uh, considerăm că aceste liste sunt esențiale pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Domnul Levison are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum vă spuneam, Curtea de, audi curtea de, de Auditori, Curtea de Conturi, nu poate face cine știe ce declarații politice, însă în 2005 știți uh, că am uh, publicat un raport pe tema inițiativei pentru transparență. Dacă m-ați ascultat, v-ați dat seama că uh, Curtea de Conturi a evaluat abordarea uh, celorlaltor uh, instituții europene. Din cele spuse de doamna Pellegrin, am înțeles că până acum am avut un sistem foarte funcțional, care nu a fost însă folosit în același fel în toate statele membre. Ar fi fost foarte bine ca, în cazul în care s-ar fi ajuns la un consens între, toate, între toți uh, actorii implicați, situația ar fi fost uh, mult, uh, mult mai bună. Pentru că, uitați, mă uit la dumneavoastră, cei din, sa, din sală, și îmi dau seama că uh, Dumneavoastră sunteți uh, mult mai interesanți, poate, decât uh, cetățeanul, de, uh, cetățeanul mediu european interesați de aceste informații și tocmai de aceea utile și ar trebui să fie oferite. Nu știu dacă ați vorbit despre obiectivele inteligente. Este vorba aici despre obiective uh, obiective cât se poate de evidente, clare, tranșante. Nu știu dacă ele au fost uh, uh, trasate, nu știu dacă au fost menționate de către dumneavoastră, însă în cazul în care nu au fost, eu consider că astfel de obiective inteligente ar trebui să fie adăugate inițiativelor dumneavoastră pe, uh, pe viitor. Însă, în orice caz, și pe viitor, Curtea de Conturi trebuie să se asigure în continuare că transparența există. Datorează aceasta atât Consiliului cât și Parlamentului European, cât și, bineînțeles, opiniei publice publice. Uh, vă mulțumesc. Dacă invitații din uh, Statele Unite doresc să adauge ceva, au cuvântul. Am fost fascinată uh, de dezbaterea pe care am auzit-o astăzi. Îmi amintește de dezbaterea pe care o, o tot aud de 10 ani încoace în Statele Unite. nu am ajuns uh, la acest sistem centralizat pe care îl avem astăzi uh, într-o manieră foarte facilă. Toate problemele cu care vă confruntați dumneavoastră, și anume problema confidențialității, uh, lipsa de disponibilitate în oferirea de date a fost, au fost probleme cu care s-au confruntat și congresmenii americani. Dezbaterile decurg în SUA de ceva timp încoace. Au existat uh, grupuri care, care luptă pentru transparență în SUA uh, de ani și ani încoace. Uh, sistemul uh, centralizat uh, pe care vi l-am pre- prezentat eu nu este prima încercare de acest sens în SUA. În ultimii 10 și ceva de ani am tot creat sisteme de acest gen care au avut mai mult sau mai puțin succes. În momentul în care cream acest sistem, am avut posibilitatea de a învăța din greșelile comise în trecut și asta a fost bine. Cred că există trei întrebări pe care trebuie să ni le punem. În primul rând, ce trebuie să uh, colectăm, ce date trebuie să colectăm? Cred că aveți posibilitatea de a lua decizii în acest sens odată cu negocierea noului clar, uh, cadru de reglementare. A doua întrebare este cum colectăm datele. Vă spuneam că noi am decis să creăm un nou sistem pentru colectarea datelor. Asta deoarece toate agențiile federale au sisteme proprii, însă aceste sisteme sunt uh, mai mult sau mai puțin avansate. Prin urmare, am decis să creăm un nou sistem. A treia întrebare este cum ne dorim să prezentăm datele. Noi, în SUA, am uh, ales uh, să creăm un site o pagină de internet foarte interactivă. O pagină de internet care conține o serie de caracteristici ce nu pot fi regăsite pe alte site-uri guvernamentale. Am avansat mult uh, pentru că am reușit să creăm acest sistem uh, centralizat. Personal, cred că dacă nu, am fi, nu ne-am fi confruntat cu criza financiară, Statele Unite nu ar fi avut acest sistem centralizat pe care îl are astăzi. Prin urmare, laud uh, încercarea dumneavoastră de a crea un sistem centralizat și în Uniunea Europeană. Uh, poate că oamenii nu uh, vor fi încântați de ceea ce văd, însă au dreptul să vadă toate aceste informații. Un lucru pe care trebuie să-l lăudăm. Urmează domnul Brito. În ceea ce privește confidențialitatea și uh, aceste probleme. Pentru noi în SUA nu... Problema n-a fost una binară. Dați-mi voie să vă exemplific. Momentul în care companiile uh, colaborează cu, cu guvernul, trebuie să ofere neapărat anumite informații. În momentul în care un contract a fost atribuit unei entități, uh, valoarea contractului, etc., toate aceste informații sunt uh, uh, deschise. În Statele Unite ne-am confruntat cu problema sferei private. Mai devreme vă spuneam uh, că există guverne locale care cer ca anumite districte să spună clar care sunt fondurile pe care le alocă diferitor obiective, spre exemplu uh, plata uh, profesorilor. Cum s-ar putea face lucrul acesta? Ar trebui să fie prezentat pe un site uh, fiecare profesor în parte și suma pe care o primesc, o primește. Bineînțeles, nu putem face lucrul acesta și tocmai de aceea avem sume agregate. Prin urmare, toți uh, profesorii sunt incluși într-o categorie și avem o sumă care este atribuită profesorilor. Și astfel am reușit să um, protejăm sfera privată și în același timp să păstrăm confidențialitatea. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează doamna Gresle. Bună ziua! Aș dori să mai amendez încă o dată în întrebarea mea și anume uh, care state membre și care regiuni uh, fac uh, această raportare foarte prost. Uh, de asemenea, poate știți cine face, cine își prezintă cel mai bine informațiile. Poate puteți să ne prezentați un clasament al celor mai bune 24, 27 uh, de țări în ordinea uh, rezultatelor, pentru că în felul acesta am putea evalua mai bine lucrurile. Ceea ce am observat până acum este faptul că obligația de publicare nu a fost realizată bine, este un eșec și modul în care s-a procedat este copleșitor pentru a putea evalua succesul. Mai am o întrebare către Curtea de Conturi și anume când ați planificat uh, acest audit, pentru că am auzit ceva despre 2025, dar cred că am auzit eu greșit. Deci când doriți să abordați acest lucru, sigur, deci nu este 2025, râdeți deja, uh, dacă doriți uh, să fie exercitat controlul parlamentar în vreun fel, puteți pur și simplu să luați un lat și să vă spânzurați cu el, pentru că noi uh, știm, uh, nu știm atât de multe. Ce știm despre costurile administrative? Care sunt informațiile pe care le pune la dispoziție Curtea de Conturi pentru a putea aprecia care sunt programele de succes și care nu? Eu am solicitat informații referitoare la costurile administrative, iar informațiile pe care le-am primit sunt incoerente. Deci ce știm despre costurile administrative, ce știm despre succesul acestor inițiative, pentru pentru că acum trebuie să facem o coordonare, nu, coordonare nuanțată. Și acum ultimul punct, uh, ce am învățat? Avem o uh, revizuire de 3 ani în fața noastră și uh, lecția pe care o învățăm este că avem nevoie de un central sistem și de reguli clare referitoare la informațiile care să fie introduse, avem nevoie de o singură limbă, de o singură monedă și odată pe an de o evaluare care să pornească de la aceste informații. Uh, Uh, referitoare la cine a primit banii, deci o prelucrare structurală. Aceasta este lecția pe care am învățat-o astăzi și vreau să le mulțumesc celor din Statele Unite pentru aceasta. Um, ați numit o cifră la început și anume cu 5, dumneavoastră lucrați cu 50 de persoane la Washington și cu 29 de inspectori. Eu mă gândesc la numărul mare de organisme de aici. Ați vorbit și despre 8.000 de angajați care se preocupă de acest lucru ca atribuție principală a lor. Deci dacă este să uh, fac un calcul, noi alocăm mult mai puțin bani, 125 de miliarde de euro pe an, mult mai puțin bani și iată că uh, rezultatele sunt mult mai slabe. Și, și cei de la Curtea de Conturi trebuie să se simtă vizați pentru că îi, uh, mă refer și la dânsii. Pentru mine uh, lucrurile sunt înspăimântătoare și nu sunt sigură dacă nu ar trebui să abordăm și această chestiune pe viitor. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Andreas. Mulțumesc, doamna Andreasen. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Pelegrin a spus că Spania și Polonia nu doresc să facă publice informațiile cu privire la destinatari. Ce măsuri au fost luate pentru a obliga aceste două state să publice listele și de ce transparența nu este o condiție pentru rambursare? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pelegrin, pentru a-i răspunde doamnei Cresle. În ceea ce privește lista statelor care au performanțe bune și uh, cea a statelor care nu au rezultate bune, în topul listei se află Finlanda, de exemplu, pe ultimul loc uh, se află Italia. Situația din Spania s-a îmbunătățit foarte mult. Îmi pare rău dacă dau informații uh, incomplete, însă nu uh, dispun de informații complete. Mulțumesc. De pe mine nu mă surprinde faptul că Italia este pe ultimul loc, doamna Maternova. Mulțumesc, domnule președinte. pentru a face puțină ordine atunci când vorbim despre statele membre. Nu există o comparabilitate de plină, niciodată nu am avut această intenție, însă aș vrea să actualizez informația date de doamna Belegrin. Existau zone gri pe uh, harte, hărțile prezentate de doamna Pelegrin. Acele zone sunt verzi acum. Spania a fost ultima țară care uh, s-a conformat reglementărilor. Spania, Grecia, o parte din regiunile britanice și Italia au fost ultimele țări care au uh, respectat prevederile. Sistemul uh, spaniol nu este unul uh, deficient. Cu Polonia nu au fost niciodată probleme. Cred că s-a făcut o confuzie. Polonia nu a pus niciodată probleme în ceea ce privește dorința de a publica lista beneficiarilor. Cele mai uh, aprinse discuții cu privire la această listă le-am purtat cu statele descentralizate. În general, este mai greu să obții publicarea informațiilor în țările uh, descentralizate, în țările federale. Aceasta, acesta a fost un obstacol în discuții. Așteptarea statelor membre era ca uh, transparența să fie o condiție sine qua non pentru acordarea fondurilor. Deci eh, discuțiile eh, nu au fost dificile cu eh, țările noi membre, pentru că acestea au înțeles foarte bine că dacă primesc fonduri trebuie să asigure și transparența. Lituania sau Ungaria, de exemplu, sunt uh, adevărate modele în această privință. Danemarca, Suedia și Finlanda, de asemenea, au site-uri web foarte bune. Și cam uh, astea sunt informațiile de care dispun în ceea ce privește statele membre individuale. Aș vrea să îi răspund doamnei Gresle în ceea ce privește moneda unică, limba unică și un sistem central, vreau să-i răspund că trebuie să ținem cont și de contextul politic în care funcționăm. Nu sunt sigură că Parlamentul sau Consiliul ar încredința Comisiei uh, prerogativele pe care le, le-ar antrena un uh, astfel de sistem. Și cred că Comisia este conștientă de rolul și poziția sa în uh, arhitectura instituțională și nu ar veni cu astfel de propunere, pentru că încercăm să fim responsabili și realiști. încercăm să facem propuneri legislative realiste. Repet însă, cred că în cadrul reglementar actual s-au obținut rezultate substanțiale. Unul dintre deputați uh, făcea observație, observația că nu se acordă asistență. Eu cred că dacă există un schimb de informații, dacă organizăm seminarii, dacă difuzăm bunele practici, acesta este un mod de a acorda sprijin și este un mod de a transfera experiența, cunoștințele de la o țară la alta și această modalitate a dat rezultate. Domnul Levison. Mulțumesc foarte mult am primit uh, niște întrebări din partea doamnei Gresle. Sper că nu am fost prea ironic atunci când am vorbit despre anul 2025. Ceea ce voiam eu să spun este că avem nevoie de strategii și trebuie să vedem care ar fi scopul instituirii unui mai, sistem mai bun de garantare a transparenței și spuneam că poate că ar fi o idee bună să folosim obiective SMART. Dacă se instituie un astfel de sistem, poate că în 2014 deja Curtea de Conturi ar putea să acționeze în acest domeniu. Însă e nevoie de inițiative politice înaintea acțiunilor administrative. Am aflat de la doamna Pelegrin că dacă intervenim acum, nu vom afla foarte multe și nu ne vom îmbunătăți foarte mult rezultatele. Deci nu ar fi o idee bună să venim cu un raport acum, în 2010. Cred că e nevoie de decizii politice mai întâi și Trebuie să ținem cont de specificul acestui domeniu. Se construiesc uh, poduri în Danemarca, de exemplu, dacă se construiește un pod între Danemarca și Suedia, sigur că numele se pot trece pe listă am putea vorbi despre un preț de 10 miliarde de euro și există mii de contractanți. E greu de gestionat acest lucru. Îmi amintesc că atunci când s-a construit uh, un pod în Danemarca au fost foarte multe uh, cauze în uh, instanță. Trebuie deci să ne gândim foarte mult la care sunt informațiile pe care vrem să le dăm publicității. Doamna Balciti s-a cerut să intervină. Domnul. Mulțumesc. S-a menționat faptul că discutăm despre două filozofii. O filozofie se bazează pe discuțiile de acum 10-15 ani și uh, discuția discuții legate de centralizare. Trebuie să luăm decizii politice în viitor și pentru a lua aceste decizii avem nevoie de informații relevante. Poate că comisia noastră ar trebui să revină la această discuție pe viitor. Însă, înainte de asta, poate că oaspeții noștri ar putea să ne dea informații în ceea ce privește personalul și fondurile, resursele financiare de care au nevoie pentru a obține aceste rezultate, după care poate că putem face propuneri. Pentru că, la ora actuală, trebuie să asigurăm schimbul de informații între direcții generale schimb de informații care până acum nu s-a uh, produs bine. Și aș vrea să-i mulțumesc uh, domnului Liberațchi care a avut inițiativa organizării acestei audieri. Vă mulțumesc. Cine ar vrea să răspundă înainte de a-i da cuvântul domnului Liberațchi pentru concluzii? Dorește și altcineva să intervină uh, în ceea ce privește cele spuse de domnul Balcitis? Comisia? Nu? Nu. Îi dau cuvântul în acest caz domnului Liberațchi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ni se uh, termină timpul, deci foarte pe scurt. Ceea ce constatăm este că erorile și fraudele în ce privește cheltuielile publice sunt curente și este important să luptăm împotriva acestor fenomene. A doua observație. Am aflat de la dumneavoastră, domnule Devane, că atunci când se utilizează fonduri publice, uh, se pune problema vieții private. Acesta este mesajul pe care mi l-ați transmis în privința abordării americane, pentru că aveam ezitări legate de respectarea vieții private. Apoi, transparența nu este un obiectiv, ci un instrument. Este un instrument pentru a utiliza bine fondurile. Al patrulea element. O mai mare transparență duce la o mai bună Uniune Europeană, conform intervenției Curții de Conturi. Curtea de Conturi, care are numeroși reprezentanți astăzi aici. Apoi, Comisia Europeană trebuie să își asume responsabilitatea pentru îmbunătățirea activității Uniunii Europene. Direcția Generală DV face parte de asemenea din Comisia Europeană. Descărcarea este acordată de Parlament și de această comisie. Și, în sfârșit, Consiliul nu este prezent astăzi, deci nu adresăm mesaje Consiliului astăzi. Domnule președinte și stimați magistrați, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această audiere. Mulțumesc tuturor celor care au, au avut contribuții. Mulțumesc și publicului. Vă mulțumesc! Grazie molto veramente a lei per il lavoro svolto. Grazie molto. Eu vă mulțumesc pentru uh, munca efectuată și mulțumesc în mod special prietenilor noștri din Statele Unite care au uh, avut o contribuție prețioasă. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. La revedere!